Uh, so, ladies and gentlemen, I think, um... Doamnelor și domnilor, cred că e deja destul de târziu și ar trebui să începem. Am plăcerea să le urez, uh, urez bun venit Anmedele și Miriam Achin de la DigiMarket. Uh, sunt aici ca să ne vorbească în legătură cu subiecte foarte importante și care ne interesează uh, și pe noi și pe ei, dezvoltarea sistemelor internaționale, uh, Uh, raportul privind piața unică și de asemenea viitorul Solvit, așadar sunt uh, destule puncte pe agenda și mă bucur foarte mult să vă văd uh, aici la comisie. Ca întotdeauna știți că am colaborat strâns cu doamna Deli și echipa sa în elaborarea și pregătirea forumului pieței unice de la Cracovia de anul trecut. Deci, cred că a fost o ocazie bună de a sărbătorea 20-a aniversare a pieței unice. Acum o să dau direct cuvântul Comisiei ca să ne facă o prezentare și cred că o să trec și eu în sală ca să văd uh, mai bine diapozitivele, pentru că din poziția în care mă aflu acum nu se întâmplă asta și după aceea vom avea o discuție cu toți membrii Comisiei. Așadar, vă dau cuvântul și eu să mă dau la o parte din uh, calea ecranului ca să vadă toată lumea ceea ce prezentați. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că îmi dați această ocazie de a veni aici, pentru că este ca un fel de promo pentru acest raport pe care l-am făcut în ce privește valoarea guvernanței pieței unice pe 2011. Vreau să vă explic ce s-a întâmplat, practic, și cum am ajuns aici. This committee have at times received Comisia noastră a primit uh, diverse rapoarte de la noi de-a lungul timpului, rapoarte pe diverse aspecte ale pieței unice, cum ar fi uh, tabloul de bord sau raportul Solvit sau raportul IMI uh, și am devenit conștientă că sunt prea multe rapoarte și prea multe date și este foarte greu să ai o imagine clară. Și de acesta, de aici avem de-a face cu prima încercare de a ne concentra asupra guvernanței pieței unice. Și dacă vreți, acest raport nu e raportul numărul 1, ci raportul 0, se va îmbunătăți și de fiecare dată când îl vom face. Dar e prima dată când avem ocazia să facem acest raport. Împreună cu echipa mea și Marion, care se află lângă mine, a fost uh, foarte importantă în această activitate, am spus că trebuie să examinăm lucrurile într-un mod mult mai uh, cuprinzător și să vedem tot ciclul de viață al uh, guvernanței, de la momentul în care apar ideile la crearea de legislație, adoptare, după aceea diseminare și ne punem întrebarea dacă această legislație este implementată corect, dacă ar trebui schimbată. Deci am examinat întregul ciclu de viață al unei măsuri de guvernanță și am încercat să vedem ce se face pentru a monitoriza transpunerea, pentru a informa mm, oamenii de afaceri, întreprinzătorii și consumatorii uh, să poată completa procedurile online pentru a se conecta mai bine cu autoritățile locale, pentru a rezolva problemele pieței unice pentru a evalua și înregistra feedback-ul într-un fel sau altul și apoi să adaptăm și să adoptăm noi politici. Și dacă ne uităm la acest ciclu de viață, vedem că suntem în procesul de raportare pe diferite stadii ale ciclului de viață. Monitorizăm transpunerea, avem uh, Your Europe, care informează cetățenii și uh, întreprinzătorii. Avem punctele unice de contact Hugo. Avem uh, sistemul IMI. Și atunci când sistemul de informare privind piața unică și atunci când apar probleme avem sistemul Solvit, avem sistemul Pilot și dacă lucrurile devin realmente grave, avem sistemul de încălcare a tratatului. Și apoi încercăm să adunăm toate aceste date, astfel încât atunci când facem o propunere de reglementare să avem dovezile și o politică bazată pe date, pe dovezi, pentru a oferi uh, o propunere legislativă cât mai bună. Deci dacă acesta este ciclul de viață al guvernanței și din moment ce am avut rapoarte pe toate aceste subiecte, am decis să le punem la oaltă not very technical. We created a fitness check with an overview. Și am creat un tabel uh, cu criterii care oferă o imagine generală a statelor membre din perspectiva celor șase rapoarte și criterii. Acum, dacă uh, vă uitați la această verificare, verde e bine, Oops. Very average. Unde este yellow, unde este galben, mă scuzați, e, situația este medie și unde apare roșu, evident, e o problemă. Pentru că în legătură cu guvernanța pieței unice, oriunde apare roșu înseamnă că e o problemă. Și veți vedea din asta că există destule probleme. Există un singur stat membru care e verde peste tot, Estonia. Și apoi, uh, într-o situație relativ bună, se află Letonia, Suedia, Danemarca și Lituania. Dar trebuie să spun că peste tot uh, în cealaltă țări e nevoie de îmbunătățit. Așadar, imaginea e destul de amestecată. Aici vedem care e situația transpunerii legislației europene în statele membre și vedem că situația este ușor mai proastă decât anul trecut, dar, pe de altă parte, există foarte multe directive care trebuie transpuse. Însă, 48% din statele membre sunt pe roșu. Dacă trecem la următorul criteriu și anume încălcările tratatului, lucrurile s-au îmbunătățit, dar încă puteți vedea că începește numărul de cazuri de încălcare a tratatului comparat cu media. 37% dintre state sunt în zona roșie. În ce privește durata cazurilor de încălcare, acesta se lungește. Durează din ce în ce mai mult să se rezolve cazurile și asta pune probleme întreprinderilor. Apoi, Your Europe, uh, portalul unic pentru informarea în legătură cu toate drepturile legate de piața unică. Aici au existat unele progrese. 37% dintre informațiile naționale sunt corecte, doar 19% lipsesc sau sunt de foarte proastă calitate iar jumătate din statele membre trebuie să aibă informații mai clare și mai mm, ușor de înțeles. Și de asemenea, în ce privește consilierea oferită de Europe, acest sistem de consiliere gratuită pe care îl avem. Nu am un diapozitiv, dar pot să vă spun că situația aici este foarte bună. Peste 50.000 de cazuri de cereri, de întrebări au fost uh, procesate și au primit răspuns. E vorba de consiliere juridică. Însă, mai trebuie încă multe de făcut. Întotdeauna uh, ei se plâng de faptul că oamenii obișnuiți nu ne pot înțelege pe noi, administrația europeană sau națională. Asta înseamnă că mai există loc de îmbunătățire. Apoi, în ce privește punctele unice de contact, pe care le-ați examinat și le vom examina din nou în legătură cu implementarea directivei privind serviciile, analiza spune că doar un sfert din ele, 26%, sunt în regulă. 22% nu sunt în regulă sau abia dacă funcționează și restul ar putea să evolueze ceva mai bine, să funcționeze mai bine. Deci cred că mai sunt încă multe de făcut din acest punct de vedere ale punctelor unice de contact. Sunt foarte subdezvoltate. Multe dintre ele sunt doar într-o singură limbă. Deci dacă te-ai aștepta să fie mai multe limbi disponibile și, din nefericire, doar 30% dintre antreprenori nu despre asta. Deci 70% dintre companii, dintre antreprenori, nu știu despre acest sistem. Și apoi uh, sistemul de informație privind piața internă, s-au făcut niște progrese. 48% dintre țări îl folosesc foarte bine. Funcționează foarte bine pentru calificările profesionale și uh, detașarea angajaților. Mai mult de jumătate dintre întrebări primesc răspuns într-un interval de două săptămâni și există progrese foarte bune în ce privește regulamentul IMI, uh, despre care vom vorbi imediat. Problema, zona problemă este directiva privind serviciile. Cantitatea de trafic e foarte redusă aici. Și acesta este un lucru care trebuie examinat și trebuie să ne ocupăm de el. Și apoi, sigur, unele state membre răspund cu mare întârziere cerințelor. Apoi, în ce privește Solvit, Solvit a fost întotdeauna povestea noastră de succes în ce privește performanța. Cam 70% din cazuri sunt uh, într-o situație foarte bună, 27% au nevoie să se îmbunătățească și 5% sunt într-o situație negativă, în principal din cauza lipsei de personal. Dacă vă uitați la problema personalului, înțelegeți cât de precară este această bună performanță a Solvit. Cu, dacă am rezolvat aceste cazuri, sistemul ar putea fi excepțional. Deci chiar și cu aceste știri bune, cred că există motive să ne îngrijorăm. Încercăm încercăm să dezvoltăm un instrument de generația a doua, cum spunea comisarul nostru. Începește Solvit avem o strategie care a fost publicată prin 10 pași meniți să îmbunătățească, să dezvolte, să clarifice. Începește sistemul IMI, există noi instrumente de IT, sperăm că ele vor intra în vigoare în septembrie și apoi vom face propuneri, începește Solvit până la sfârșitul anului pe baza strategiei celor 10 măsuri. Deci asta este micul meu promo A fost, acest lucru a fost dificil de realizat pentru că fiecare autor uh, al fiecărui raport a trebuit să fie de acord să uh, și reducă contribuția de la 20 de pagini la 2 pagini, însă impactul final a fost foarte interesant pentru că în comisie alte domenii relevante au spus dintr-o dată, a, trebuie să fim și noi în acest raport. Așadar, anul viitor vom avea perspectiva comunității de afaceri, perspectiva uh, detașării angajaților și așa mai departe. De fiecare dată când vom face acest raport, vom încerca să surprindem cât mai multe elemente, dar într-un mod cât mai util și cât mai simplu de înțeles. Așadar, mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-ați dat ocazie să fac această mică prezentare. Președintele, mulțumesc foarte mult. Cred că ați răspuns la multe dintre preocupările noastre în ce privește uh, numărul mare de rapoarte și uh, informația extrem de voluminoasă și de aceea cred că ați făcut o prezentare foarte bună. Cred că acum o să mă întorc la locul meu și o să avem întrebări. Doamna Gebhard, domnul Schwab, de asemenea, mă bucur să-i urez bun venit doamnei Colin Langnen, care ține locul domnului Lechner. Domnia sa a fost primarul unui oraș foarte important din zona Rinului. Cred că are foarte multă experiență practică și vom fi nerăbdători să ne împărtășească. Așadar, cine ar dori să înceapă comentariile? Poate domnul Schwab? Și eu o să mă întorc la locul meu la prezidiu. Eh, Frau Daly. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Daly, în această dimineață, ne-a apus degetul foarte clar pe punctele slabe ale structurii pieței interne. Și pentru acest lucru îi sunt foarte recunoscător. Cred că treaba noastră, eh, munca noastră va fi eh, îmbogățită prin acest raport. Uh, guvernanța pieței interne apare și în documentul uh, elaborat de profesorul Monti pentru președintele Comisiei, care a cerut o mai puternică guvernanță a pieței interne. Ei bine, eu am monitorizat puțin acest uh, subiect și îmi dau seama că acum se caută indicatorii pe care să-i folosim pentru a putea să uh, înțelegem mai bine și să utilizăm mai bine acest concept al guvernanței. Un uh, punct important pentru PPE este forumul pieței interne, unde vin toate părțile interesate la o masă pentru a discuta împreună. De aceea, întrebarea mea pentru doamna Daly este care este rolul pe care îl joacă, din punctul dumneavoastră de vedere, forumul pieței unice în acest context. În al doilea rând, uh, această verificare de sănătate pe care o faceți uh, în verde, galben și roșu, sigur, e foarte bună noi vedem acest raport în fiecare an, dar cred că ar fi bine să înțelegem un pic mai bine care sunt problemele structurale care apar în zona galbenă sau în zona roșie. Și mai este și un alt uh, subiect, uh, și anume uh, alocarea de fonduri pentru și de resurse pentru solvit la statele membre. Văd că nu apare galben de deloc, doar verde și roșu. Um, și cred că ar fi bine să înțelegem mai bine problemele, să fim mai deschiși pentru a înțelege problemele. Consiliul European în ultimele luni a spus uh, de mai multe ori că dorește să pună în centrul atenției uh, piața internă și cred că ar fi foarte bine să le mai aducem aminte statelor membre care este responsabilitatea lor pentru acest lucru. De exemplu, la alocarea de personal pentru Solvit sunt anumite țări, țări care se găsesc în zona roșie. Mulțumesc! Doamna Gephardt. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Terry, pentru aceste informații, într-adevăr, foarte valoroase. Uh, eu aș avea, în primul rând, o rugăminte, și anume să ne trimiteți pe e-mail acest uh, document, pentru că avem o copie uh, alb-negru și sigur că atunci nu mai putem să distingem prea bine culorile pe care le-ați <coughs> ilustrat. Deci ar fi bine să primim documentul și în varianta electronică. Ați uh, făcut referire de mai multe ori la directiva privind serviciile și, într-adevăr, este unul dintre aspectele care uh, ne sunt uh, foarte dragi în Parlamentul European și mai ales în comisia noastră, pentru că am făcut atât de multe eforturi pentru a avea o directivă cât mai bună. Și atunci, sigur că vrem ca ea să fie și pusă în aplicare în mod corect în statele membre. Uh, Um, și acum, punctual, ați discutat uh, despre punctele de contact, de exemplu, pentru piața unică, interlocutorii dumneavoastră, și aici mi s-ar părea interesant să uh, ne faceți o listă a statelor care sunt în zona roșie și în zona galbenă uh, Uh, și zona verde mă interesează mai puțin pentru că acolo lucrurile funcționează bine. Dar acolo unde lucrurile nu merg bine, ar fi bine să știm unde sunt problemele și care sunt problemele. E vorba de uh, faptul că nu există suficiente resurse, um, sau e vorba de faptul că e un anumit punct are doar un site internet, care, ceea ce e prea puțin, sau care sunt motivele pentru care lucrurile nu merg bine. Sigur că pot să-mi imaginez că în landul meu, în Germania, în Baden-Württemberg, s-ar putea să existe mult prea multe astfel de puncte de contact și oamenii nici să nu știe exact cui să se adreseze. Îmi imaginez că și asta ar putea să fie o problemă. Al doilea subiect pe care vreau să-l abordez este rețeaua Solvit și legătura dintre aceasta și sistemul IMI. Ați spus că în septembrie, în sfârșit, vom avea acest uh, instrument și îmi doresc să chiar fie așa, pentru că discutăm deja despre sistemul IMI de mai mulți ani. Și de fie, în fiecare an uh, vine cineva din partea comisiei care ne povestește și ne spune că uh, Uh, anul viitor sistemul IMI uh, va fi funcțional uh, și funcțional într-un fel mulțumitor, mulțumitor în toate domeniile în care e nevoie de el. De aceea eu aș dori să ne spuneți, după ce IMI s-a lansat cu atâta greutate și s-a pus în mișcare atât de greu, um, acum spuneți că vreți să faceți legătura cu Solvit, dar întrebarea mea este, se chiar poate face legătura sau unde ar fi problemele pe care le anticipați? Domnul Da, ceilalți colegi uh, poate doresc să intervină, dar vreau să fac și eu niște comentarii. Cred că e vorba de um, o evoluție foarte bună, cea pe care ne-ați prezentat-o. Primul meu comentariu ar fi următorul. Eu cred că parte din problemele legate de piața unică um, se leagă și de importanța relativă a indicatorilor. De exemplu, dacă privim transpunerea legislației, uh, dacă un act important legislativ nu este transpus cum trebuie, acest lucru este uh, are o mare importanță pentru o mare influență asupra pieței interne. Și gravitatea problemei Um, se leagă așadar de importanța instrumentului și lucrul acesta nu este întotdeauna foarte clar. În al doilea rând, în ceea ce privește accesul la piețe și aceste puncte unice de contact, e mai important să maximizăm uh, potențialul uh, economiilor. Uh, și anume, trebuie să acordăm prioritate țărilor cu uh, un potențial economic mai mare atunci când uh, Uh, dotăm cu personal punctele de contact. Un alt uh, subiect. Aceste puncte de contact unic a fost, uh, ați spus că uh, sunt relativ necunoscute oamenilor și uh, întreprinderilor. Și am discutat acest lucru cu Comisia. Rapoartele doamnei Gephardt cu privire la punerea în aplicare a pieței interne au fost foarte critice. Statele membre nu promovau noile oportunități pentru uh, lumea de afaceri, noile oportunități oferite de serviciile uh, pieței interne. În ediția anterioare ale tablourilor de bord pentru piața internă, pe care le avem deja de câțiva ani, um, am, n-am avut informații foarte clare bazate pe sondaje cu privire la momentele și locurile în care sunt disponibile servicii și mi se pare că aceste informații pentru a crește um, sensibilizarea, cunoștințele oamenilor sunt foarte, foarte importante, sunt cruciale, pentru că dacă noi am avea o întreprindere și am spune acum vrem să scoatem un nou produs pe piață prin directiva privind serviciilor, facem un noi site, site web, dar nu facem nimic pentru a promova uh, pentru a promova produsul. Uh, statele membre trebuie să facă acest lucru uh, pentru că se fac investiții, cred că ar trebui să facă investiții în rețeaua Solvit și în punctele de contact național, dar în momentul în care clienții nu sunt conștienți de serviciile oferite, e clar că toată acțiunea e sortită eșecului. Deci, e, sunt foarte importante uh, informațiile pentru uh, cetățeni și pentru întreprinderi și ar fi foarte important să știm, să avem informații ca să înțelegem în ce măsură ei sunt informați sau nu. Și dumneavoastră ați menționat în raport uh, un indicator foarte clar al faptului că tocmai informațiile nu sunt cunoscute. Uh, cred că ar fi foarte bine să um, reușim să intrăm mai mult în practică atunci când privim tabloul de bord și să ne depărtăm de la perspectiva aridă statistică. Mai sunt alți colegi care doresc să intervină? Nu, atunci am să vă dau cuvântul pentru a răspunde. Uh, vă mulțumesc. Cred că indicatorii și măsurătorile uh, și modul în care sunt aleși aceștia, um, cred că um, comentariul dumneavoastră în privința lor a fost foarte corect. Pericolul este să ne concentrăm doar asupra transpunerii încălcărilor, uh, puneri în aplicare. Mergem pe un drum uh, juridic și uităm aspectele economice. Deci trebuie să ajungem la un echilibru între cele două. Uh, încercăm să cuprindem cât mai multe aspecte. Suntem conștienți de faptul că în următorul raport trebuie să includem mai mult și comunitatea de afaceri. Am introdus capitole în timp, capitole noi, de exemplu, un capitol privind eurobarometru și rezultatele acesteia, percep, percepția pe care oamenii și întreprinderile au um, despre piața internă. Cred că e foarte important acest lucru. Pentru că putem să ajungem la problemele structurale um, pe care le-a menționat și domnul Schwab și asta vrem să facem. Asta e obiectivul nostru. Munca pe care am făcut-o anul trecut pentru a produce lista primelor 20 de probleme Uh, ne-a arătat că unele dintre problemele care îi supără cel mai mult pe cetățenii europeni nu sunt probleme despre care noi vorbim în discuțiile noastre. Deci, trebuie să urmărim tot timpul uh, problemele. N-am menționat uh, forumul, cu toate că ar, trebui să o, ar fi trebuit să o fac. Uh, forumul a reușit într-un mod uh, excelent să reunească uh, lumea politică, lumea administrativă și lumea reală. Uh, nu vreau să fiu ironică la adresa noastră sau să fiu, sun, fiu disprețuitoare, dar forumul este foarte important și întâlnirea cu oameni din afară e ca ne, ne trezește la realitate în fiecare an. Uh, Um, cred că uh, anul acesta va avea loc în octombrie, se va desfășura în întreaga Europa, va începe cu o uh, plenară în hemiciclu aici și apoi sperăm ca eurodeputații să se reunească cu comisari, cu parlamentari naționali și cu persoane din toate statele membre pentru a discuta aspecte legate de piața internă. Sistemul IMI funcționează foarte bine. Dacă citiți statisticile, veți vedea că funcționează foarte bine în multe domenii diferite. Ultimul element inclus a fost uh, proiectul pilot privind detașarea lucrătorilor și traficul uh, din sistem Uh, a crescut foarte, foarte tare într-un timp foarte scurt. Și dacă vă gândiți că uh, sistemul IMI este un sistem de căi ferate, atunci vedeți că foarte multe trenuri merg pe detașarea lucrătorilor, sunt trenuri care merg către Solvit în curând, dar inițial sistemul a fost conceput pentru trenul numit Directiva privind serviciile. Și trenurile, din păcate, nu merg spre această gare pentru că administrația publică și întreprinderile din statele membre nu văd necesitatea acestui schimb de informații. Deci e nevoie de campanii promoționale de publicitate pentru a arăta că rețeaua EMI este drumul cel mai scurt pentru aceste informații. Cred că până acum ne-a scăpat un lucru și provocarea, așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, este aceea de a uh, cântări importanța relativă a elementelor pe care le analizăm și vom încerca să facem acest lucru data viitoare. Pentru că, din punct de vedere juridic, fiecare încălcare este la fel de importantă, are aceeași greutate, fiecare caz. Dar, sigur, din punct de vedere economic, unele au un impact mult mai mare decât altele. Și dacă analizăm lucrurile în acest fel, am spune că probabil de pe piețe energiei uh, sunt cele cu mare greutate și cu mare impact. Un caz faimos a fost încălcarea uh, privind uh, uh, încă achizițiile publice în domeniul uh, hârtiei igienice uh, în uh, anumite state membre. Uh, am discutat acest lucru de multe ori, dar cred că va trebui să le discutăm și mai mult, pentru că situația actuală necesită o analiză uh, atentă și precisă care nu a fost uh, practicată până acum. Cred că asta e tot. Mulțumesc! Mrs. Roitova, I think uh, you have... Doamna uh, mai avem timp pentru câteva întrebări. Domnul Busutil, uh, raportorul nostru, din păcate, nu a ajuns pentru punctul următor, care este important pentru această prezentare. Deci, doamna Roitova, dacă doriți să interveniți, domnul Schwab sau domnul Gebhardt, dacă doriți să reveniți cu comentarii, putem să facem acest lucru. Doamna Roitova. Mm, mm, și ce, tady ten materiál, ta brožura e opravdu Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc pentru acest document excelent. Și aș dori să știu dacă Comisia dispune de analize speciale care să includă și alte informații. Să vedem această tabelă privind verificarea de sănătate. Aveți informații cu privire la progresele înregistrate pe state membre? Care sunt tendințele? Avem aici doar informațiile din 2011. Și un alt comentariu. Un coleg din comisie a spus că anumite țări uh, ignoră directiva privind serviciile, nu sunt interesați de această directivă. Eu nu înțeleg acest lucru. Toate țările au fost obligate să pună în aplicare directiva privind serviciile. Puteți să ne dați mai multe detalii pentru că e un subiect foarte important. Domnule Schwab, ați dorit să răspundeți și dumneavoastră? Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau să mă întorc la ceva ce a spus doamna Daly. Pentru noi, în Comisia pentru Piața Internă, este uneori uh, dificil să auzim ce ne spune Comisia. Piața internă este foarte importantă și sunt multe probleme, dar apoi, când vrem să ne ocupăm de probleme, de fiecare problemă individual, atunci ni se spune uh, da, dar nu trebuie să supunem la prea multă presiune statele membre și procedura de încălcare trebuie să fie doar uh, procedura de ultim resort. Și, uh, deci avem senzația că mai degrabă suntem uh, prezenți în uh, acest dialog mai mult pentru a asculta, ceea ce sigur că nu e foarte uh, plăcut. Uh, Sigur că nu trebuie să decidem noi uh, când trebuie să se inițieze proceduri de încălcare împotriva statelor membre, dar ar fi mai bine să fim și noi mai bine implicați în acest dialog, să primim informații mai aprofundate. Și doamna Ghepar, doamna Roitova a, s-au, au menționat uh, faptul că uh, s-a inițiat o procedură de încălcare împotriva Germaniei, Austriei și încă unei țări. Um, și în Germania, într-adevăr, numărul partenerilor uh, interlocutorilor este foarte, foarte mare și uneori există confuzii. dar asta nu înseamnă că sistemul nu funcționează. Ați putea să uh, ne spuneți, dat fiindcă că suntem mai mulți eurodeputați uh, germani în sală, să ne spuneți mai multe cuvinte despre situația Germaniei, pentru că subiectul este discutat uh, destul de mult. Președintele, doamna Deli, doriți să reveniți la acest subiect? Nu știu dacă ați reținut, ați notat uh, cerința mea cu privire la uh, niște indicatori care să uh, măsoare uh, cunoștințele pe care oamenii și întreprinderile le au uh, la serviciile pieței interne. Și încă ceva vreau să vă rog, dacă pot, m-am uitat un pic în analiza dumneavoastră. Uh, Vreau să vă reamintesc dumneavoastră și tuturor celorlalți că în pachetul privind bunurile, care este în competența DG Enterprise, eh, statele membre trebuie să ofere un punct unic de contact pentru companiile care au probleme, dificultăți în exportarea bunurilor pe piața uh, internă, unde sunt încă multe probleme. Vreau să vă rog să ne asigurați că acest domeniu va primi, va beneficia de mai multă atenție. Știu că DigiMarkt um, este responsabil din punct de vedere tehnic doar pentru servicii, dar uh, bunurile și serviciile țin de responsabilitatea noastră în egală măsură. Um, thank, thank you very much, uh, Chairman. Uh, indeed, next year the Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, anul viitor va exista și indicatorul pentru bunuri. Era una din sugestiile Direcției Generale Enterprise. În, și acum, cât privește întreaga legătură, sigur, piața unică ar putea să aibă loc în același timp cu IMM-urile, și, și noi și comisarul Tajani și Direcția Generală uh, pentru Întreprinderi conlucrează cu comisarul Barnier pentru a crea cât mai multă sinergie. În legătură cu IMM-urile se examinează lucruri cum ar fi tinerii antreprenori, generația 92, care acum au 20-22 uh, de ani, să încercăm să ne bazăm pe aceste aspecte. Și în legătură cu prima întrebare, domnule Schwab, cinstit vorbind, cred că există enorm, presiune enorme um, asupra, exercitate asupra statelor membre. Și angajații din sectorul public sunt din ce în ce mai puțini. În țara pe care o cunosc eu cel mai bine, foarte multe persoane vârstnice au fost scoase anticipat la pensie. Deci cred că intrăm într-o situație foarte negativă și care se va răutăți, nu se va îmbunătăți. Deci, cum și când se aplică presiunea și dacă are efect bun sau rău, e până la urmă un fel de cerc vicios. Deci ce încercăm noi să facem? e să ne asigurăm că atunci când facem unele sugestii în legătură cu IMI sau Solvit sau așa mai departe, simplificăm misiunea statelor membre în același timp ca să facem și economii și să acționăm mai eficient. Nu e întotdeauna ușor, Și în legătură cu aceste cifre, vă spun că obiectivul nu a fost să intrăm în detalii. Uh, sigur, dumneavoastră a cerut mai multe detalii și, de adevăr, raportul conține mai multe detalii. Și raportul IMI și așa mai departe. Dar eu cred că dacă privim lucrurile în, în întregimea lor, uh, e ceva foarte important și asta am încercat noi să facem o privire de ansamblu. Aș spune că, bine, sunt, sunt de acord că unele zone sunt mai importante decât celelalte, dar văd că în toate statele membre există dovezi de bunăvoință și fiecare stat membru are un mod uh, al său de a acționa. Unele consideră că e mai ușor să aibă o coordonare centralizată, să utilizeze mijloace electronice, cu cât mai puțin administrație. Deci nu există rea credință. Și apoi... That makes sense to people. Uh, tot ce trebuie noi, tot ce facem noi trebuie să vină în ajutorul oamenilor și vine în ajut, să vină în ajutorul funcționarilor publici și acestea devin, aceste măsuri devin uh, povești de succes și impulsionează uh, ulterioare succese. Deci e bine să acționăm cu cap, ăsta ar fi secretul și există și acest portal, sigur, Europa ta, cu consiliere, unde încercăm să spunem foarte clar oamenilor de ce anume drept se bucură în fiecare stat membru, în toate limbile oficiale și a crescut și traficul. Am avut 2 milioane de accesări într-un singur an. Deci lucrurile cu cap funcționează și asta trebuie să încercăm noi să facem tot timpul. Poate în legătură cu punctul de contact unic, uh, directiva servicii, încă nu am uh, avut succesul contact, dar uh, presupun că va veni. Mulțumesc! Mulțumesc pentru că ați fost alături de noi în această dimineață și cred că a fost foarte instructiv prezentarea dumneavoastră. Acum trecem la raportul domnului Busutil și reacția domniei sale. De fapt, pentru că domnul Busutil eh, a venit ca să-și prezinte propriul raport, dar încă își bea cafeaua, văd că. Deci, profit de ocazie ca să vă mai mulțumesc încă o dată în numele comisiei noastre. Știu că colaborați și veți colabora în continuare cu noi. Și acum să trecem la raportul domnului Busutil, unde se vor regăsi multe din subiectele discuției noastre inițiale. Îmi pare rău că domnul Busutil n-a fost de față, că a fost o bună introducere pentru raportul său, dar uh, sigur că veți fi informat despre ce s-a discutat aici. Deci mulțumesc încă o dată, doamnă. Um, uh, we, we will move seamlessly from, from one aspect to another. Și uh, să facem o tranziție de la un subiect la altul. Și vorbesc despre proiectul de raport al lui Busutil, tablou de bord al pieței interne și s-au, s-au făcut aceste schimbări pe care tocmai ni le-ați prezentat, doamnă. Raportul domnului Busutil se va ocupa și de nou raport de guvernanță. Și fără altă întârziere îi dau cuvântul. Raportorii din umbră sunt aici. I'm shadowing it as well. Și eu sunt raportorul din umbră. Nu știu, cineva răspunde din partea comisiei. Mă rog, vom vedea. Cineva din echipa de aici sigur că va avea o intervenție și va participa la schimbul de opinii. Domnule Busutil, vă dau cuvânt. Thank you, Mr. Chairman. Well, let me start by saying... Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a spune că îmi pare rău, dar uh, am participat am, la vot în altă comisie, deci îmi pare, îmi, mă scuzați că nu a fost de față, a fost urmă, o neînțelegere și sper că pot să dispune toate informațiile dar oricum ne-am mai întâlnit uh, cu partenerii de la Comisie într-un număr de ocazii și avem o bună cooperare și pe raportul meu. Ideea care stă, stătea în spatele raportului inițial era promovarea unei abordări coordonate pentru a îmbunătăți funcționarea pieței unice prin concentrarea asupra acestui tablou de bord al pieței interne, dar și referindu-ne la raportul Solvit. Inițial, raportul dorea să răspundă la cea 22-a ediție a tabloului de bord al pieței comune, care în plus față de capitolul obișnuit în legătură cu punerea în aplicare a legislației pieței unice, uh, acorda atenție deosebită poveștilor de succes din statele membre, uh, care au reușit să reducă deficitul de transpunere. Proiectul meu inițial fusese trimis la, spre traducere încă din luna decembrie anului trecut. Totuși, după cum ați și spus deja, domnule președinte, de la acea dată, de la proiectul inițial de raport, cea de-a 23-a ediție a tablului de bord al pieței interne a fost făcută publică, precum și uh, verificarea anuală a guvernanței, care este un raport unic, și avem și un nou raport Solvit și uh, din cauza tuturor acestor revoluții, noi am schimbat și calendarul pentru acest raport ca să putem să incorporăm și aceste noi elemente și să permitem comisiei noastre să-și aducă și ea contribuția la uh, aceste, să aibă o reacție la ultimele documentele comisiei. Așadar, se va schimba, se va modifica și calendarul ca să poată fi adoptat raportul meu într-un mod mai util și relevant. Nou calendar ar fi următorul. Deci astăzi uh, analiza proiectului de raport, uh, termen pentru amendamente săptămâna viitoare, 26 martie, cred că e luni până la amiazi, apoi analizarea amendamentelor pe 12 aprilie, adoptarea în comisie pe 25 aprilie și în plen în uh, luna mai, în plenarea din luna mai. Acum, uh, pe fond, eu vă spun că am încercat să includ uh, cât, am, cât mai multe reacții posibile. Deja în, în proiectul inițial, întâlnindu-mă cu colegii, cu raportorii din umbră, cu reprezentanții comisiei, cărora le mulțumesc pentru cooperare, și mă refer aici, sigur, și la raportorii din umbră. Cu toate acestea, pentru că prima variantă de proiect a fost, uh, după cum spuneam, uh, întocmită înaintea acestor publicații. E nevoie de amendamente considerabile pentru a ține cont de aceste evoluții și de ultimul raport Solvit. Deci raportul meu original se uh, concentra pe două secțiuni principale. În primul rând, construirea unui cadru de reglementare mai puternic pentru piața internă, nevoia ca statele membre să mențină și să facă și mai multe eforturi pentru transpunere și pentru punerea în aplicare, pentru că acesta este un mod eficient de a combate și criza economică. Și a doua secțiune a raportului se concentra pe rezultate. Ca piața internă să aducă beneficii și mediului de afaceri și cetățenilor. Obiectivul era ca cetățenii să aibă soluții în probleme legate de piață prin consolidarea instrumentelor deja existente și găsirea unor noi moduri de a rezolva problemele cetățenilor. Aici e nevoie de o regândire radicală ca să vedem lucrurile cu ochii cetățenilor și nu atât cu ochii legiuitorilor. Să nu încercăm să impunem cetățenilor anumite ambiții ale noastre lucruri care credem noi că sunt atractive, dar care nu ar fi foarte utile pentru cetățeni sau pentru mediul de afaceri. Și aici uh, țin, vreau să țin cont de una din uh, modificările care trebuie aduse raportului meu, și anume abordarea comisiei și prezentarea sa uh, a noi verificarea anuale a guvernanței care arată că exact asta și face Comisia, își regândește abordarea în mod interesant și în mod inovator și în fine ne prezintă un raport care într-adevăr vine cu o valoare adăugată. Și Comisia face asta prin punerea tuturor elementelor împreună și prin oferirea unei uh, imagini fidele a pieței interne. Și profit de ocazie să felicit Comisia pentru raportul lor și pentru eforturile făcute în această privință. Sper că raportul meu va constitui doar un prim pas pentru ca și Comisia să, uh, alături de noi, să aibă mai bună coordonare acolo unde există suprapunere de competențe între diversele servicii ale Comisiei și să înțeleagă mai bine cum să îmbunătățească funcționarea globală. E un beneficiu suplimentar care nu apărea în rapoartele anterioare din partea Comisiei. Deci, în acest moment, uh, termenul cel mai important, dragi colegi, e luni, ziua de luni, termenul de depunere a amendamentelor și, între timp, sigur că eu aștept orice sugestie în legătură cu îmbunătățirea raportului prin includerea acestor evoluții pe care le-am menționat. Consider că E un raport foarte consensual, unde toți pot să-și aducă o contribuție ca să ajungem la un acord pentru un raport acceptabil de către toate grupurile politice. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Busutil! și că v-ați asumat această sarcină. Da, trebuie să avem și noi o reacție rapidă. Uh, la noua propunere, noile propuneri ale Comisiei. V-ați, uh, v-ați referit la acest nou uh, raport pentru guvernanță. Încă nici nu l-am primit, dar dumneavoastră ați felicitat Comisia. Bun, haideți să avem comentarii de la raportorii din umbră, Corea de Campos, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte, aș dori să mulțumesc colegii și colegi, colegului Busutil, mă scuzați pentru raport și pentru ceea ce a făcut până acum. Cred că ne îndreptăm în, în direcția corectă. Trebuie să avem o bună cooperare cu Comisia și cu statele membre. Statele membre au o tendință naturală aici și anume de a minimaliza importanța pieței interne și trebuie făcută și o muncă de educație. Aici, uh, de la Parlament, noi de la Parlament nu putem uh, educa miniștrii statelor membre, dar ar fi interesant dacă am putea face asta. Însă nu putem. Deci probabil că va trebui să-i contactăm mai frecvent. Eu am făcut asta în trecut cu succes limitat, dar oricum mai mult decât nimic. Când am ajuns la Parlament, am scris miniștrilor din țara mea, spunându-le că nu era o premieră, pentru că țara mea nu are o situație bună în acest clasament, dar se vede din cifre că situația s-a îmbunătățit. Poate acum intru în opoziție față de propriul meu guvern, poate totuși eu am promis să acționăm mai eficient Uh, uh, Asta ca să ne reamintim că a fost de vorba de cer din partea Parlamentului. Și, din fericire, domnul comisar Barnier a hotărât să se ocupe de problemă. Și, iată, va exista acest uh, raport uh, de guvernanță pe 2011 Probabil putem uh, să înțelegem foarte ușor de ce statele membre uh, sunt uh, au nu sunt prea dornice să aplice ceea ce le cerem noi. Explicația dezvoltării administrației publice din, din anii 60-70 persoane care acum sunt la vârsta pensionării, poate fi explicația, dar nu e singura explicație. E vorba de o, o transformare culturală la care trebuie să contribuim și noi. Și trebuie să înțelegem cauzele reale ale lipsei de transpunere a directivei la timp și să știm care sunt motivele și dificultățile statelor membre. De aceea sunt atât de importante aceste informații rețeaua Solvit are rolul esențial de a ajuta piața internă, mandatul să trebuie extins și mm, sigur că raportul Comisiei vine la timp pentru exploatarea întregului potențial al Solvit poate e nevoie să examinăm și problemele care încă n-au fost rezolvate și să încercăm să fac o, facem o analiză a motivelor. Deci, e vorba de failure that uh, is, is more important. dreptul la eșec, care este mai important aici. Dar, repet, cred că colegul Busutil face o treabă foarte bună și propunerile sale sunt foarte pozitive. Sper că pot contribui și eu cu amendamente utile eh, până luni. Mulțumesc! Mulțumesc, eh, domnul Lochegard! Eh, mulțumesc, domnule președinte, și eu aș vrea să mulțumesc raportorului nostru pentru tot ceea ce a făcut Nu e un secret, domnule președinte, că tabloul de bord, mai ales al Solvit, uh, este în asentimentul propriului meu grup. Pentru mine, de-a lungul anilor, tabloul de bord s-a dovedit instrumentul cel mai eficace pentru a accelera implementarea directivelor așa cum uh, dorim. Prin uh, uh, procedura de naming and shaming s-a văzut cât de util și ce rezultate se pot obține pentru a crește, pentru a aprofunda, pentru a face mai eficient tabloul de bord și pentru a avea rezultate mai bune. Mă bucur că raportorul s-a aplicat asupra problemei guvernanței acest raport este o idee excelentă și el ne oferă o imagine generală foarte clară a tuturor lucrurilor care s-au făcut și există informații foarte utile, mai frunzărindu-l, informații pe care le putem utiliza în Parlamentul European. În ce privește raportul ca atare, conținutul lui, pot să vă spun că, din păcate, nu s-a întâmplat mare lucru comparativ cu anul trecut, din, din potrivă. Am impresia că limita de 8% de care am vorbit atâta n-a crescut deloc, din, din potrivă. Deci rămân în continuare multe lucruri de făcut și mai ales când trecem printr-o criză economică, acest maelstrom economic cu care se confruntă toate administrațiile naționale, Asta face ca stația noastră să fie și mai importantă. Este foarte important, cred eu, să punem accentul, să facem presiuni în fața domnului Barnier și al Comisiei pe importanța funcționării fără greșe a pieței unice. Cred că trebuie să mergem înainte și nu să regresăm. Raportul Busutil este excelent. Am avut ocazia să-i spun acest lucru personal raportorului. Cred că tabloul de bord trebuie să arate ce funcționează, dar și ce nu funcționează din punct de vedere al cetățeanului sau al întreprinderilor. Mă gândesc mai ales la procentaje, la problema procentajelor, care este un subiect pe care l-am uh, evocat și în trecut și tot revine. Cred că e timpul să ne aplicăm asupra acestei chestiuni, să ne punem întrebarea de ce nu se reduc ele. Și apoi, în fine, ar trebui să ne aplicăm asupra problematicii locurilor de muncă și voi face amendamente în acest sens. Dar sunt sigur că raportul va fi unul echilibrat. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult. Cred că în afară de mine nu mai este niciun raportor din umbră, deci voi face câteva comentarii asupra unui raport care cred că este foarte bun. Domnul Bursutil Știți că treaba noastră este să adăugăm material nou acestui raport și cred că ați avut uh, prevederea să anticipați multe lucruri care aveau să vină în raportul nostru. Valoros mi s-ar părea să ne concentrăm asupra unora dintre sinergiile pe care le identifică nou raport de la Comisie, pentru că aceasta a apărut uh, în vechile noastre rapoarte și în raportul noastră cred că v-ați concentrat, domnule Busutil, foarte corect pe probleme legate de uh, punctul unic de contact pentru cetățeni și integra- aspectele de integrare prin centrele consumatorilor și alte lucruri similare. Cred că ar trebui uh, să dezvoltăm aceste lucruri. Mai devreme, înainte să veniți noastră, m-am referit la această chestiune în legătură cu piața unică pentru bunuri și cred că avem un rol important să subliniem această chestiune pentru că a fost parte din pachetul privind bunurile și asta a căzut cumva sub radar, ca să spun așa, și trebuie adusă din nou în atenție. Cred că colegii noștri au spus lucruri utile în legătură cu sinergiile din acest uh, raport privind guvernanța, dar întrebarea este dacă sunt destul de ambițioase și cred că am putea să facem un pic presiuni pe aceste chestiuni. Un alt uh, lucru important pentru noi, dar și nou în acest raport, și pe care l-am văzut în diagrama pe care ne-a prezentat-o la început doamna Dali, este cum datele care au fost adunate prin aceste puncte de contact reprezintă o resursă valoroasă pentru noi și pentru alți uh, autori de politici în uh, schimbarea legislației. Cred că e un lucru care ne-ar interesa pe noi. Am uh, luat notă de faptul că în analiza acestui raport se menționează în mod specific legătura cu directiva privind calificările profesionale pe care am examinat-o și de asemenea directiva privind evaluarea reciprocă a serviciilor. Deci uh, uh, sunt uh, chestiuni unde am avut rapoarte generale, dar nu date foarte specifice și poate că ar trebui să intrăm mai multe detalii aici. Din nou aș spune că avem nevoie de feedback și din funcționarea pachetului privind bunurile, precum și directiva serviciilor și trebuie să cerem Digi Enterprise prin acest raport să ne ofere informații în acest sens. Așadar, ar fi extrem de util pentru noi, Simon, să putem să uh, preluăm câteva elemente din raportul tău și să ne bazăm pe această sinergie, pentru că e un raport foarte bun și foarte puternic. Și, în fine, uh, voi face eventual unele amendamente în direcția faptului că ar trebui să examinăm niște indicatori de performanță începește gradul de conștientizare al întreprinderilor și cetățenilor în legătură cu modul și sursele de lor de informare și oportunitățile pe care le oferă piața unică uh, oamenilor de afaceri, mai ales prin punctele unice de contact, pentru că acestea sunt chestiuni pe care statele membre trebuie să le ia în considerare și cred că deși am văzut o creștere în uh, nivelul contactelor față de numărul de cetățeni care ar putea să se folosească de piața unică sau care au probleme legate de uh, consumatori, în calitate de consumatori, deci raportul e încă foarte redus. Am văzut că în Marea Britanie e cel mai mare număr de contacte unice, dar totuși e numai 1800. Și nu e prea mult, nu am 1400 pentru Marea Britanie. Deci cred că avem nevoie de o matrice de performanță care să ne permită să măsurăm așadar performanța statelor membre în... și să vedem cât de serios iau ele această chestiune, pentru că asta îi va încuraja să se miște mai bine. Mai sunt alți membri, doamna Gebhardt. Ja, danke schön. Ich möchte mich auch ähm Mulțumesc. Și eu vreau să-i mulțumesc domnului Busutil pentru un proiect foarte bun. Și vreau să intru în detalii pe două puncte care mi se par foarte importante și pe care le-ați abordat și dumneavoastră. În primul rând, gradul de punere în aplicare al directivelor în statele membre. Aici, cred că ar trebui să uh, avem abordare chiar mai agresivă decât în textul dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți foarte diplomatic în text, dar în directiva, directiva privind servicii ar trebui, de exemplu, amintită. Pentru că atunci când am avut dezbaterile în trialog cu Consiliul, uh, noi, Parlamentul, am rugat uh, Consiliul să uh, ia o perioadă de transpoziție puțin mai îndelungată, pentru că uh, perioada de evaluare urma să dureze mai mult, dar statele membre au fost cele care au insistat să se rămână la 2 ani și nu 2 ani și jumătate sau 3 ani. Și apoi, statele membre care au hotărât acest lucru, sigur că trebuie să și respecte acest termen. Nu să trebuiască să le reamintim că ar trebui să o facă ar trebui, ar trebui să le reamintim că au obligația să-și respecte propriile decizii și să-și asume responsabilitatea în acest domeniu. Cred că ar trebui să facem acest lucru. Al doilea domeniu important este rețeaua Solvit. Ați vorbit foarte mult despre aceasta și cred că e foarte bine că ați acordat atât de mult spațiu rețelei Solvit în raportul dumneavoastră. Aici cred că ar trebui așa cum ați uh, amintit și dumneavoastră, să vorbim și despre modul în care punctele uh, Solvit uh, sunt dotate cu personal. Acum un an și jumătate am fost la Paris și am analizat rețeaua Solvit și atunci am constatat, nu știu dacă lucrurile sunt așa în continuare, a trebuit să verificăm, am văzut că la punctul de contact Solvit nu erau uh, decât stagiari. Nu e vorba de numărul persoanelor care lucrează acolo, ci e vorba în același timp, uh, bun, eu nu vreau să vorbesc de calitate acum, pentru că și stagiarii pot să aibă, uh, pot să facă o muncă de calitate, dar să aibă posibilitatea să ia decizii și decizii politice decizii care sunt importante în acest context. Deci aici ar trebui să vorbim și despre personalul care lucrează acolo. Yes, I will... mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Voi reține, doamnă Gebhardt, comentariul noastră în legătură cu biroul din Paris, pentru că, dacă vă amintiți, ați spus acest lucru și reprezentantului Franței la audierea pe care am avut-o de curând. În mod normal avem un reprezentant uh, al Franței la aceste ședințe, dar văd că acum nu este. Poate l-anunță cineva. Acum, doamna Rule, sunteți raportor din Umbra. Doriți să faceți un ultim comentariu? Nu? În regulă. Altcineva, înainte să invit comisia să reacționeze? Așadar, cine va reacționa din puternica echipa a comisiei pe care o avem aici? Doamna Dali da, ne certam cine să ia cuvântul. Bun, vă lăsăm pe dumneavoastră să încheiați și după, să începeți, mă scuzați, și după aceea mai vedem. Da, suntem atât de entuziaști în legătură cu acest subiect. Thank you very much, Monsieur Bustil. Um, uh... Mulțumesc foarte mult. Ne bucurăm foarte mult că faceți acest lucru. Analiza noastră e că lucrurile funcționează în favoarea noastră. Consiliul European a cerut în iunie un raport sau o comunicare din partea Comisiei privind întărirea guvernanței pieței unice. Așadar, în iunie va trebui să facem o propunere. Până în iunie. Deci ideile din raportul noastră și nivelul uh, de ambiție exprimat de acest raport este foarte important pentru că ne va ajuta să ne promovăm propriile Uh, principii. Așadar, ne bucurăm foarte mult. Nu știu ce am face oricum fără Comisia IMCO, pentru că sunteți îngerul nostru păzitor și ne ajutați în aceste domenii. Deci cu cât faceți noastre mai multe, cu atât uh, mai uh, util va fi. În ce privește calendarul, dacă în mai o să veniți cu o propunere, atunci e perfect, pentru că vom avea timp să ținem seama de ea în ce privește comunicarea despre care vorbeam pentru iunie. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Nu știu dacă ne-a mai spus cineva până acum îngerul păzitor al uh, pieței unice. Da, oricum, e vorba de un proces de osmoză. Noi ajutăm comisia, comisia își păstrează dreptul de, legislat- de inițiativă legislativă. Colegii, mai aveți puncte, comentarii, colegii noastre? Mai avem un pic de timp. Da, vreau doar să uh, adaug un lucru. Și anume, dorim să-i mulțumim domnului Busute pentru acest raport și nu numai pentru acest raport, pentru că încă a făcut multe rapoarte privind uh, tabloul de bord și ce avem acum uh, e rezultatul unor uh, eforturi comune. Multe propuneri încă au fost integrate, dar sunt de acord că ar trebui să privim mai departe puțin și practic acum avem un fel de bază, un fel de minim. Trebuie să dezvoltăm acest lucru într-un raport și acest raport integrat ne oferă ocazia să adăugăm diverse aspecte și încă o dată mulțumim foarte mult domnului Busutil pentru deschiderea sa, pentru discuțiile pe care am avut și pe chestiuni tehnice, pentru că tabloul de bord este foarte tehnic, informația, parte din ea este foarte tehnică. Deci cred că sunt multe ocazii de a, de a ne dezvolta și de a progresa. Vă mulțumesc. Mai este cineva care dorește să ia cuvântul pe Solvit? doamna Jensens, mulțumesc foarte mult. O, un lucru informativ începește centrul Solvit din Franța, care între timp s-a îmbunătățit foarte mult, deci au doi angajați permanenți, care sunt responsabili și de alte chestiuni, nu doar de Solvit, dar Totuși, Franța are un număr enorm de cazuri și situația mai trebuie îmbunătățită, dar nu mai sunt doar uh, stagiari. Mulțumesc pentru că ne-ați uh, informat în legătură cu situația actuală. Doamna Gebhardt va ține seama de acest lucru la următoarea sa intervenție. În regulă, domnul Busutil, doriți poate să rezumați și să vă referiți la câteva dintre aceste chestiuni? Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această dezbatere. De asemenea, vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Doamne președinte, înainte să uh, pară toată discuția noastră ca o exagerare în, în schimbul de laudă între Comisie și Parlament, trebuie să spun că n-am deocamdată motiv să critic Comisia, dar nu o să ezit când o să apară astfel de motive. În acest caz însă statele membre sunt mai degrabă ținta mea și preocupările cetățenilor sunt importante și ale întreprinderilor. Dați-mi voi să mă refer la două chestiuni care sunt, cred, cele mai importante și care au fost uh, menționate de colegi. Mai întâi, problema implementării. Uh, sunt 100% uh, de acord cu dumneavoastră, dragi colegi, mai ales doamna Gebhardt, în ce privește acest subiect. Pe tabloul de bord al pieței interne ne concentrăm foarte mult pe transpunere, dar apoi când vine vorba de implementare, încă ne mai uităm unii la alții și vedem că sunt mult mai puține rezultate. Uneori am senzația că statele membre au o atitudine ciudată în ce privește implementarea. E ca și cum ne-ar spune, am transpus aceste legi, acum ce vreți să le și implementăm? Și acesta este tipul de atitudine care cred că ar trebui să fie combătută, pentru că nu e doar vorba de transpunere, ci în cele din urmă e vorba și de implementare. Al doilea lucru pe care vreau să-l abordez a fost subliniat foarte mult de noastră, domnule președinte, și anume uh, punctul unic de contact. Uh, sunt membru și a Comisiei PETI din acest Parlament, unde primim plângeri direct de la cetățeni și dacă ne uităm la probleme de piață internă, din punctul de vedere al cetățenilor și al uh, petițiilor, e ca și cum te-ai uita la același subiect dintr-o perspectivă complet, complet diferită. Trebuie să spun și sunt sigur că președinția noastră are multă legătură cu asta, că unificarea perspectivelor PETI și IMCO Uh, se întâmplă atunci când uh, se concentrează pe importanța punctului unui de contact. Pentru că în cele din urmă cetățenii nu știu și nimeni nu se așteaptă să știe pe cine să contacteze atunci când au o problemă specifică. Trebuie să ușurăm lucrurile pentru ei și punctul unic de contact va fi crucial din acest punct de vedere. Cred că Portarul Your Europe este un pas uriaș înainte din acest punct de vedere, dar sper că vom uh, merge și mai departe și că raportul meu uh, va, va ajuta din acest punct de vedere. Așadar, aștept cu nerăbdare amendamentele. Dacă colegii doresc să discute cu mine amendamentele în biroul meu, ca să avem amendamente consensuale, aș fi foarte dornic să fac asta Monday, a little bit less than a week, but then Termenul limită este lunea viitoare, deci avem mai puțin de o săptămână, însă raportorii din umbră deja au fost foarte implicați în activitatea de redactare, deci nu cred că vor fi probleme noi foarte mari și care ar trebui să eventual să ne împiedice să ajungem la un consens. Așadar, aștept cu nerăbdare feedback-ul colegilor. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult și vreau să reamintesc tuturor. Luni la ora 12 termenul pentru amendamente și pe aceea urmăm noul calendar. Motivul acestui nou calendar e foarte clar, cum a spus doamna Dali. Vreau să-i mulțumesc doamnei Dali și tuturor uh, colegilor săi pentru că au uh, venit în această dimineață. Începem să votăm la 10.30. Vă rog să vă asigurați că aveți uh, cartelele de vot. Dacă nu, vă duceți la birou care este chiar sub această sală. Deci la 10 și jumătate începem voturile. Cred că primul raport e raportul Bilan.

Uh, ladies and gentlemen, can we, uh, can we now move to the vote on, um, uh, and just for those of us... Da, uh, reluăm reuniunea și n-am apucat să vă spun programul în această dimineață, vom vota raportul COMI doar mâine, deci avem o mică întârziere, dar în primul rând vom vota Eh, dacă puteți păstra liniștea, vă rog. Votăm eh, raportul Bilan eh, cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare al pieței interne, regulamentul IMI. Uh, from Mr. Engel on financial transaction taxes. Și apoi sistemul comun al taxei pe tranzacțiile financiare și modificarea directivei respective, raportul Engel. Deci, în primul rând, raportul Bilan. Și dau cuvântul raportorului ca să facă eventual o introducere, dacă dorește. Și poate și uh, raportorii din umbră au ceva de spus. Dar domnul Bilar, în primul rând. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Omawialiśmy poprawki, kompromisy. Da, mulțumesc. Am discutat amendamentele de compromis la reuniunea de ieri, domnule președinte. Da, o dezbatere îndelungată, deci acum nu-mi rămâne decât să mulțumesc uh, tuturor raportorilor din umbră Uh, celor de la secretariat, uh, să le mulțumim pentru ajutorul acordat uh, cu acest raport și mă bucură faptul că putem vota Mulțumesc. Good. Anybody want anybody else want to make any reports before the vote? Mai dorește cineva să ia cuvântul doar Corața Bill. Um, there is a consensus among Mulțumesc. În PPE, socialiștii, verzii, și ALDE sunt toți de acord, inclusiv raportorii din umbră, că e foarte importantă protecția datelor. Deci trebuie să asigurăm un nivel maxim de protecție. Datele trebuie păstrate doar atâta timp cât e necesar pentru operabilitatea sistemului. IMI, uh, noi solicităm Comisiei și să extindă acest sistem la niște uh, legi foarte importante. Bine, nu știm ce se va întâmpla pe viitor, dar nu avem destule probe ca să facem o evaluare de plină a implicării propunerii uh, modificării propunerii inițiale a Comisiei, cum sugerează raportorul. Deci acum votăm o, un termen de 18 luni pentru păstrare și 5 ani pentru uh, eliminare și între timp ne-am pus de acord să solicităm secretariatului să ne ofere mai, multă, mai multe informații. Subliniem că rămânem deschiși, putem să ne revizuim poziția și să ajustăm termenele dacă informațiile ne vor oferi soluții diferite. Mulțumesc. Mulțumesc, cred că e important, dat fiind că protecția datelor și regulamentele de resort uh, sunt examinate în acest moment în Parlament și cele două trebuie să fie compatibile. Eu de altfel am solicitat o cooperare consolidată mm, din partea comisiei noastre și uh, acum întreb dacă mai vrea cineva să facă comentarii înaintea votului. Bine, haideți să trecem direct la vot. Haideți să utilizăm uh, cartele de vot doamna Gerhard și domnul Schwab uh, să-mi arate, îi rog foarte clar, uh, cum votează ca să știm cum e situația. Deci amendamentul 8 al raportorului. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Apoi un vot în bloc, amendamentul raport, uh, raportorului, articolul 1, cine pentru, împotrivă, se respinge. Apoi, Articolul 1, amendamentul 9. Partea corespunzătoare, partea a doua. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Acum, amendamentul 50, greh. Pentru. Împotrivă. Se, se adoptă. Amendamentul 51, caras. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul de compromis 1, cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Acum trecem până la momentul 61. Lökügar, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 63, Paxas, pentru. Împotrivă, se respinge. Compromisul 2, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Apoi, amendamentul 65, Rule, pentru. Împotrivă, se respinge. Amendamentul 14 al raportorului pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 15 al raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 16 al raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 17, partea corespunzătoare, cine pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 18 al raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 19 al raportului pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 20 cu amendament oral al domnului Löhegard. Aveți eh, modificarea pe listă. Cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Deci, 20 cade. Amendamentul 66 și 67 identice. Pentru. Împotriva se adoptă. Amendamentul 21 al raportului. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Deci, trecem la 68. Triantafilides. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 70 e caduc. Deci, tot articolul 10 cade. Deci trecem la amendamentul 23 al raportului. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 73. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 24 al raportorului. Pentru. Împotrivă se adoptă. Amendamentul 75. Pentru. Împotrivă se respinge. Deci, 25 al domnului Bilan. Cine pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 26, Lechigard. Nu, 76, spune președintele, 76 cu amendament oral la care ți-a referit doamna Corața Bill. Cred că cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Asta înseamnă că 76 și 74 sunt caduce. Acum 26 al raportorului. Cine pentru? împotrivă, se respinge. Amendamentul 77, de muse. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 27, 28, 29 în bloc. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 78, rule. Vot pe părți, după cum aveți în pe listă. Deci, prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 30 al raportorului. cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 79. Am deschis votul. Prim, primul vot electronic la 79. Uh, the vote is closed. S-a închis votul și se respinge. 15 pentru, 17 împotriva. Amendamentul 80 rule. Pentru. Împotriva. Se respinge. 81 rule. Pentru. Împotriva. Se respinge. 82 lăhigard. Pentru. Împotriva. Se adoptă. Amendamentul 31 a raportorului cine pentru, împotrivă, se respinge. 83 râle. Votul s-a deschis, vot electronic. Votul s-a închis și se adoptă 24 la 11. Amendamentul 84. cine pentru? împotrivă, se adoptă. 85 rule, cine pentru, împotrivă, se adoptă. 86 rule, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Acum avem de compromis 3, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Deci trecem la 33 al raportorului. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Deci, acum trecem la 90. cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. Acum 34. Nu, 34 depinde. 34 e caduc. Acum, acum 35 bilan. Cine pentru împotrivă se respinge. Amendamentul 36, 37, 38 sunt caduce. 39, Bilan, cine pentru? Împotriva? Se respinge. 91, Rure, pentru. Împotriva? se adoptă. 92 Rure, Pentru. Împotriva? se adoptă. 40 bilan. Din nou și acesta e caduc. Trecem la considerente. Amendatul 41, considerentul 1. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. 42. Cine pentru? Împotrivă se respinge. Amendatul 1 e caduc. Amendatul 43, grec. Am deschis votul la 43. Am închis votul și este respins. Bun, amendamentul 2 și amendamentul 3 acum sunt caduce. Amendamentul 44, scaldemose. cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 45, cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 46 cade amendamentul 5 al raportorului pentru. Împotrivă? se respinge. 47 rule pentru, împotrivă, se adoptă. 6 al raportorului pentru, nu, nu, aici uh, verificăm, verificăm 6. E, sau, mă rog, e vot electronic, mă scuzați, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. 25 la 11. Bun, acum amendamentul 48. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. 49. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Și amendamentul 7 e caduc. Așadar, deschid votul final pentru re- întreaga rezoluție. Deci s-a deschis votul. Acum votul s-a închis și se adoptă cu 36 de voturi pentru niciunul împotrivă. S-ar putea să avem abținere, dar oricum... Da, domnule Bilan, dacă, vrea, dacă aveți un comentariu. Tak, dziękuję bardzo komisji oczywiście. Da, mulțumesc foarte mult pentru că ați adoptat acest raport. Da, aș dori să vă cer acum mandatul de a începe negocierile ca să ajungem un acord încă de la prima lectură. Bine, spunem președintele, bine, voi uh, vedea cu liderii grupurilor politice dacă doresc să votăm acum sau la reuniunea coordonatorilor. Îmi trebuie domnul Schwab și pe doamna Gebhardt și pe coordonatori. Sunteți de acord să dăm mandat uh, raportorului? și raportorul din umbră să înceapă negocierile. Domnul Schwab, în general suntem de acord. Raportorul nostru din, ur- din umbră a spus că e foarte bine așa, normal se decide la coordonator, dar putem hotărâi acum dacă doriți. Deci trebuie să votăm, spune președintele. Am vrut doar să văd ce spun coordonatorii. Bun. Dacă raportorii din umbră sunt de acord, atunci e decizia noastră. Doamna Gebhardt. Ah, ähm, äh, äh, Eu cred că în acest caz și grupul meu va fi de acord să facem acest lucru, pentru că rezultatul este clar. Și în măsura în care sunt informată, oricum poziția Consiliului nu este foarte diferită de cea a Parlamentului, deci nu ar trebui să tergiversăm prea mult lucrurile. Deci, în acest caz excepțional, procedăm așa. Mulțumesc. Domnul Manders, da, nicio problemă. Dacă facem așa, e bine. Doamna Rule, la fel. Da, bine, sigur că dânsul a și propus și pe baza asta supun la vot moțiunea de a conferi mand- de a acorda mandat din partea Comisiei domnului Bilan ca să înce- înceapă negocierile cu Consiliu ca să ajungă la un acord în prima lectură pe acest dosar. Vedem cine vedem cine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 domnului Bilan pentru începerea negocierilor. Mulțumim raportorului și vedem, vedem ce se va întâmpla în continuare. Da, sunt de acord cu coordonatorul, rezultatul a fost foarte clar. Bun. Domnule Bilan, mai doriți să spuneți ceva? Nie bardzo, panie przewodniczący. Nu, mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să vă informez că am, am intrat deja în contact cu președinția daneză și raportorii uh, din umbră și am convenit să avem o primă întâlnire pe 11 aprilie. Să încheiem deja în, sub mandat danez uh, negocierile. Da, mulțumesc și acum trecem așadar la următorul vot. Raportul Engel, av, aviz domnului Engel pentru Comisia Envi, sistemul comun al taxei pe tranzacțiile financiare Domnule Engel, doriți să faceți comentarii înaintea votului? Nothing, nothing long, uh, Mr. Chairman. Uh... Da, nu vreau să mă lungesc, domnule președinte, dar să spun că e clar că nu va fi un vot care va avea același rezultat ca uh, votul anterior, pentru că e clar că aici opiniile sunt foarte divergente uh, pe tema asta. Aș putea spune că orice am face noi, oricum nu știm ce se va întâmpla cu dosarul, dar oricum consider că dacă votul va avea rezultatul pe care îl doresc eu, ne vom aduce și noi contribuția la progresul acestui dosar și apoi poate, probabil că ne vom mai ocupa de acest subiect un timp îndelugat, dar hai să facem acum ce avem de făcut. Da, mulțumesc. Raportori din umbră, domnul Manders dorea să spună ceva. Da, mulțumesc. Declar că votăm uh, împotriva uh, întregului uh, document, pentru că nu, cred, nu credem într-o propunere separată. Oricum, mulțumesc domnului Engel pentru activitatea sa, dar noi declarativ votăm împotrivă, pentru că noi credem doar într-o taxă pe taxele financiare globală. Mulțumesc. Domnul Straicec, da, căruia urez bun venit ca membru supleant, poate dorește să confirme și domnia sa. Da, mulțumesc. Tocmai am venit de la Comisia Econ și Bun, vă mulțumesc, îi mulțumesc domnului Engel pentru uh, munca pe acest dosar. Poziția noastră este diferită, de asta eu cred că nu mai e necesar să intrăm în detalii, dar sunt în general de acord cu poziția domnului Manders. Această deci asta taxă, dacă nu e globală, va afecta sectorul financiar european. Și în al doilea rând, noi, de fapt, nu credem că sectorul financiar și taxele ar trebui pedepsite pentru crimă. Uh, the FTT is usually, usually. Că, de fapt, taxa asta este o pedeapsă pentru bănci. Much? Right, well, that's... Mr. Engel, do you want... Mulțumesc, domnule Engel. Mai aveți un drept la replică. Da, domnule președinte, da, poate că acum conservatorii deplâng că nu ne ocupăm noi de legislația globală. Da, da, sunt de acord cu poziția asta, da. Din păcate așa e. Right. Good, Ryan, please. Uh, I'm, uh, Professor Correa de Campos. Bine, domnul Correa de Campos. Da, mulțumesc. Din motivele, din motive opuse, uh, noi susținem acest această lege. Nu e vorba de pedeapsă, e o măsură de corectare. Un mod de a îmbunătăți situația economică și de a aduce mai multă dreptate în domeniul financiar. Bine, toată lumea și-a expus pozițiile foarte clar, haideți să votăm. Articolul 1, amendamentul 31 cu amendament oral. Cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 31, deci cade. Amendamentul 32. Cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 33. Cine pentru? 33. Am deschis votul electronic. Uh, votes closed. Am închis votul și se respinge. Nu știu dacă domnul Ghion a votat sau nu. Bun, dar oricum e respins. 19 împotrivă, 18 pentru, pentru că domnul Ghion nu are uh, cartela de vot la domnia sa. Bun, amendamentul 35. Cine pentru? împotrivă, se adoptă. 34 e caduc, 36. Cine e împotriva, se respinge. Amendamentul 37. Cine pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul 38. Pentru, împotriva, se adoptă. 39 acum, pentru, Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 40. Articol 3B9. Am deschis votul la 40. Am închis votul și se respinge, chiar cu votul domnului De Jong. Amendamentul 41. Cine pentru? împotriva, se respinge. Acum amendamentul de compromis 1, cine pentru, împotriva, se adoptă. Deci trecem la amendamentul 48, cine pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul 49, cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 50. Cine pentru? împotrivă, se adoptă. Amendamentul 51, deci cade. Atunci amendamentul 52, cine pentru? Nu, votul e deschis, e cu vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul și e respins, e foarte clar. Bun, amendamentul 9 al raportorului cine pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 53 pentru. Nu, dar uh, e vot electronic. Am deschis votul la 53. Am închis votul și se respinge. Bun. 54 de Young. Cine pentru? Împotrivă se respinge. Amendamentul 55. Cine pentru? Împotrivă se respinge. Amendamentul 10 al raportului. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 56 e caduc. Și avem 57 și 58 identice. cine pentru? Împotrivă se, ado- se adoptă. Amendamentul 11 al raportului. cine pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 12 e caduc. Bun, oricum am trecut la considerente deja. Deci amendamentele 12 și 13 sunt caduce. Amendamentul 14 acum al raportului cu amendament oral. Îl aveți în fața noastră. cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 14 a fost retras. Amendamentul 15. cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul de compromis 2. cine pentru? împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 18. Cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 19. Am deschis votul electronic. Am închis votul și se respinge. Trecem la amendamentul 20 al raportorului cu amendament oral. Îl aveți în fața dumneavoastră. cine pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 20 cade. Amendamentul 21. cine pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 22. cine pentru? Împotrivă se respinge. Amendamentul 1 al raportorului. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 23. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 24. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 25. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Acum, amendamentul 26. Cred că s-a produs o modificare. să fie clar acolo cum e cu votul pe părți. Eu propun, cred că raportorul va fi de acord, în primul rând, alineat, votăm întâi alineatul fără cuvintele member states, statele membre, deci fără aceste cuvinte și apoi vot separat dacă se includem statele membre. Uh, m-am făcut înțeles? Bun, deci partea întâi, paragraful fără member states. Cine pentru? Împotrivă? se adoptă. Și acum formula statele membre. Cine e pentru, împotrivă, se respinge această adăugire. Bun, amendamentul 27 de Young. Cine e pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 3 a raportului. Cine e pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Cine e pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 4 al raportorului, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 5 al raportorului, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 30. Votul s-a deschis la 30. Votul s-a închis și se respinge. Așadar, acum avem votul final și am deschis votul electronic. Am închis votul. Se adoptă cu 27 de voturi pentru și cu domnul De Jong și 8 împotrivă. Mulțumim din nou, domnule Engel. Sunt convins că la, comi- la Comisia Econ uh, va fi o mare distracție. Mulțumesc! Și mulțumesc tuturor! So now we're going to move um, to Mrs. Gephardt's report. Acum raportul doamnei Gebhardt. Da, da, încă n-am terminat. Uh, cei care ies, vă rog să o facă în liniște. Dorim să-i permitem doamnei Gebhardt să-și prezinte proiectul de raport. Nu știu dacă a fost în dosare, dar a trebuit toată lumea să dispună de o copie. E vorba de prima ocazie de care dispunem în urma deciziei formale a conferinței președinților să refuze propunerea uh, unui raport comun cu Econ. Noi, deși ne-am luptat din greu și că am, am avut argumente bine, bune, dar în fine, asta e situația. Oricum, Comisia Econ va avea rolul de frunte, dar oricum știu că doamna Gebhard deja acum lucra cu uh, raportorul de acolo și cred că putem să uh, sperăm că și raportul nostru va influența rezultatul dosarului, dar sigur că doamna Gebhard ne va explica mai bine. Știu că am schimbat puțin programul, do- doresc doar să vedem câți raportori din umbră mai sunt aici sau cine înlocuiește pe cine. Hans Peter Mayer e aici, domnul Schmidt nu știu dacă vine. Domnul Mandels e aici. Vor, vă întreb, domnule Mandels, vine domnul Schmidt sau... Uh, da, da, e aici domnul Schmidt. Nu l-am văzut. Bun, doamna Turunen de Jung. Și eu țin locul domnului Fox. Din păcate nu a putut veni avem și, cu noi și pe reprezentanții comisiei și dau cuvântul raportoarei doamna Gebhardt. Ja, danke schön, danke schön, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Și mi se pare regretabil că conferința președinților a decis să Uh, confere competența uh, pe fond Comisiei Econ în acest dosar. Mi se pare regretabil, dar pentru că eu cred că este o chestiune de protecția consumatorilor și ar trebui să ne ocupăm noi de acest dosar. Dar am să fac uh, tot ce pot în această situație și cu ajutorul dumneavoastră să mă asigur că și protecția consumatorului va avea un loc, va primi un loc important în raportul Econ. Avem uh, procedura unei cooperări uh, consolidate, deci vom fi puternic implicați în toate dezbaterile pe acest raport. Într-adevăr, e vorba de protecția consumatorului atunci când discutăm de dreptul la un cont de bază pentru fiecare persoană din Uniunea Europeană. Și când spun fiecare persoană, mă gândesc unele care își au Uh, care locuiesc în mod legal în Uniunea Europeană. Nu mă refer la consumator doar în sens restrâns, ci mă refer și la micile întreprinderi, la studenți, la alte persoane, um, pentru că e o chestiune foarte importantă. E foarte important să avem o definiție foarte clară a persoanelor vizate. Cine va avea, deci, dreptul la un cont de bază? În acest context, vreau să mai spun ceva. Și repet acest lucru, l-am mai spus aici, pentru că um, cândva cineva a spus în mod uh, greșit că e vorba de obligație de a avea un, un cont. Nu așa stau lucrurile. Cetățeanul are dreptul de a spune eu îmi păstrez banii sub pernă sau sub saltea, treaba lui, e treaba cetățeanului. Nu e vorba de o obligație, ci e vorba de dreptul de a avea un cont. Chiar dacă, de exemplu, uh, nu ai locuință. Acest lucru e foarte important pentru mine, pentru că foarte, foarte mulți oameni, inclusiv oamenii fără adăpost, uh, trăiesc poate cu teama de a fi uh, șefuit, jefuiță noaptea când dorm pe stradă și lucrurile astea altfel dacă ar avea un cont. De vorba de asemenea și de Uh, tinerii care studiază, um, care au primit o bursă Erasmus și sunt într-o altă țară, într-un alt oraș, care încheie un contract de închiriere, dar care nu pot să deschidă un cont pentru că banca spune nu se poate dacă nu aveți aici reședința stabilă. Uh, banca spune că trebuie să aveți uh, o adresă, iar cei care să închirieze apartamentul îi cer contul bancar. Și atunci tinerii au senzația că asta nu e Europa, ci e tocmai uh, o situație uh, uh, contrară. Se spune că da, avem sistemul european de plăți, uh, sistemul unic de plăți, dar nu e operațional 100% și trebuie completat cu acest cont. Din accesul la un cont de bază, sigur că se încadrează tot ce ține de un cont de bază. Fiecare consumator care trăiește în mod legal în Uniunea Europeană trebuie să aibă dreptul la deschiderea unui cont la un prestator de servicii de plată care este, uh, are activitatea pe um, teritoriul Uniunii Europene, um, are drept, dreptul și la gestionarea și la închiderea acestui uh, cont indiferent dacă au reședința stabilă sau nu în statul respectiv. Revin aici la studenții care studiază într-un alt sau în altă țară, care au un cont acasă, dar care ar dori un cont și în țara unde studiază. Statele membre trebuie să se asigure, cred că aici e competența statelor membre și nu a Uniunii Europene, deci trebuie să se asigure că în cazul refuzării deschiderea unui cont, prestatorul de servicii de, plață, de plată să um, fie obligat să informeze uh, imediat, în scris, în mod foarte clar, în limba uh, persoanei, um, cu privire la motivele pentru care îi se refuză deschiderea de cont și să îi se precizeze și căile de atac. O altă chestiune foarte importantă, pentru că se poate crea situația în care uh, unei persoane îi se refuză deschiderea unui cont, dar în situația aceasta trebuie să îi se spună foarte clar de ce, care e motivul. Și aici poate fi vorba de chestiuni reglementate în alte domenii, cum ar fi, de exemplu, chestiuni legate de spălarea de bani sau alte chestiuni, situații care sunt neclare, unde statele membre, în cadrul legislației europene, uh, Uh, trebuie să aibă posibilitatea de a refuza deschiderea unui cont. Deci o bancă poate să spună într-o situație, într-o astfel de situație, um, poate că ar trebui să se refuze uh, deschiderea contului pentru persoana respectivă. Însă, motivele ar trebui într-adevăr să fie uh, foarte limitate, deci să fie vorba de uh, combaterea corupției, a spălării banilor și așa mai departe. Acestea sunt motivele pe care mi le-aș putea eu imagina pentru a justifica un refuz. Am uh, cugetat uh, îndelung și am ajuns la concluzia că statele membre, nu Uniunea Europeană, ar trebui să prevadă ca toate băncile care au și uh, uh, care au clienți privați să uh, fie obligate să deschidă conturi pentru aceștia. Modul în care uh, fac acest lucru este la latitudinea statelor membre. Este în același timp foarte important uh, ca uh, atmosfera concurențială între statele membre, între bănci să rămână una um, normală și deci ar trebui să lăsăm la latitudinea statelor membre modul în care implementează legislația. Deci, știm că în anumite state membre, cum ar fi, de exemplu, Austria, uh, există uh, anumite bănci care se ocupă de anumite categorii de, de persoane. Și apoi să vedem ce anume trebuie să se poată face cu un cont de uh, bază. Eu cred că toate operațiunile de plată pentru deschiderea, pentru gestiunea, pentru închiderea unui cont trebuie să fie uh, Um, garantate. De asemenea, um, depunerea de numerar în cont, uh, executarea de operațiuni de debitare uh, directă, viramente, operațiuni de plată cu un card de plată care poate fi utilizat uh, în viața de zi cu zi. Cred că de asta are nevoie fiecare om care se mișcă, trăiește în societate și trebuie să ne asigurăm uh, că toate aceste operațiuni vor fi posibile. Accesul la un cont de bază nu ar trebui să fie uh, să de, depindă de cumpărarea altor produse bancare. O chestiune foarte importantă pe care trebuie să o subliniem, pentru că știm din diverse state membre sau de anumite bănci că spun, ok, e foarte bine, deschidem un cont de bază, dar numai dacă vă obligați să cumpărat și alte serviciile noastre, o asigurare sau mai știu eu ce. Lucrurile nu ar trebui să stea așa. Contul de bază ar trebui să fie un cont uh, inițial de sine stătător, fără să fie legat de alte um, servicii. De asemenea, um, am putea să ne gândim la posibilitatea de a utiliza cărți de plată preplătite, un fel de carte de credit, dar fără uh, posibilitatea de descoperire a contului de bază. Sau poate să fie o, un card de plată proton sau eu știu. În orice caz, această funcționalitate uh, ar trebui să fie uh, permisă. Există astăzi multe conturi de bază care uh, pot fi utilizate, care se gestionează exclusiv pe internet, ceea ce e ideal pentru comerțul electronic, însă există și o parte a populației care astfel este exclusă. Și de aceea aceasta nu trebuie să fie singura modalitate de gestiune. Uh, persoanele uh, defavorizate, uh, persoanele fără adăpost, poate nu au acces la internet sau persoanele în vârstă sau studenții, cu toate că am senzația că astăzi toți studenții au acces la internet, dar poate cei defavorizați, care vin din medii sociale defavorizate, ar trebui să ne gândim și la aceștia care trebuie să aibă dreptul la un cont de bază pe care să le poată um, gestiona mergând la bancă. Ce se întâmplă atunci când vrei să schimbi banca? Și această posibilitate ar trebui să fie oferită cetățenilor și de așa manieră încât să nu implice costuri și dacă se percep comisioane, atunci acestea trebuie într-adevăr să acopere numai costurile absolut necesare din punct de vedere organizatoric pentru a pentru transfer, dar fără uh, comisioane suplimentare, comisioane speciale pentru că sumele respective sunt foarte importante pentru multe persoane. Nu ar trebui să existe niciun fel de penalități care să uh, penalizeze situații care sunt independente de voința persoanei respective. De exemplu, dacă banii intră prea târziu în cont sau dacă se fac plăți în avans, contul rămâne descoperit. De exemplu, anumite operațiuni de debitare directă care au loc într-o anumită zi fixă a lunii. Uh, mi s-a întâmplat și mie foarte recent, am schimbat o bancă, nu era un cont de bază, dar aveam operațiunile de debitare directă pe care le-am modificat și totuși prima bancă, în moment dat, a făcut niște transferuri care n-ar mai fi trebuit să fie făcute de, făcute de banca veche, ci de banca nouă. Deci am plătit anumite facturi uh, de două ori. Și astfel de situații trebuie, trebuie evitate și trebuie să reglementăm lucrurile în așa fel încât situații de tipul acesta să nu ducă la penalizarea titularului de cont. Deci aceste, să fie posibile mici depășiri, descoperiri ale contului fără a atrage după ele comisioane suplimentare. Um, Există state membre care prevăd poate și mici credite uh, pentru uh, conturi de bază. Știu că unele state nu vor acest lucru, alte state vor um, să dea posibilități posibilități de uh, descoperire de cont pentru sume mici. Eu cred că statele membre trebuie să decidă singure dacă vor să permită această posibilitate sau nu. Apoi mai este și problema protecției datelor. Eu cred că în ceea ce privește datele cu caracter personal ale utilizatorului, uh, trebuie să fie asigurat un nivel înalt de protecție a datelor, mai ales pentru persoanele care sunt într-o situație dificilă, poate într-o situație de insolvabilitate. Aceste date trebuie să fie foarte strict protejate, nu pot, nu e voie să fie utilizate astfel încât cetățenii să ajungă într-o situație și mai proastă pentru că datele respective s-au uh, scurs pe undeva. Apoi, um, de asemenea, am analizat căile de atac și modalitățile de soluționare a litigiilor care um, există deja în unele uh, state membre. Există posibilități de uh, soluționare a litigiilor extrajudiciare care ar trebui să fie introduse și în statele unde ele încă nu există. Dar nu vrem să mai înțelegem un instrument suplimentar pe lângă uh, procedurile naționale de soluționare a litigiilor. Uh, pentru că o mai mare diversitate de, de căi de atac nu aduce neapărat uh, valoare adăugată. Uneori uh, creează mai degrabă confuzie atunci când cetățeanul nu mai știe exact cărui organ trebuie să se adreseze. Transparența condițiilor și informațiile cu privire la serviciile de plată uh, sunt de asemenea importante. Toate informațiile trebuie să fie prezentate într-o manieră inteligibilă uh, și aceste dispoziții se găsesc uh, uh, în uh, trebuie să se găsească în actul legislativ. În ceea ce privește revizuirea și punerea în aplicare a acestei directive, rugăm Comisia Europeană ca cel târziu la 2 ani după intrarea în vigoare să vină cu un raport cuprinzător cu privire la punerea în aplicare a acestui act, astfel încât dacă vor fi necesare măsuri suplimentare acolo unde apar probleme, unde e nevoie de îmbunătățiri, să putem să reacționăm uh, cât mai repede uh, posibil în interesul uh, cetățenilor și al protecției consumatorilor. Am uh, vorbit astăzi puțin mai lung pentru că am crezut că e bine să prezint uh, toată gama de aspecte care uh, sunt legate de acest subiect. Am avut deja prime întâlniri cu raportorii din umbră, am avut mai multe întâlniri cu uh, raportorul din Comisia Econ și impresia mea este că uh, putem să colaborăm pe baza unui consens uh, larg și vă mulțumesc deja în avans pentru pentru cooperare și pentru toate contribuțiile pentru a îmbunătăți raportul. Și eu voi depune niște amendamente pentru că n-am reușit să introduc în text tot ce voiam din cauza regulilor pe care le avem uh, privind dimensiunea rapoartelor. Dar ce n-am reușit să includ, voi include prin amendamente. Mulțumesc! Uh, well, thank you very much indeed, um, Evelyn Gephardt, for your very um, Mulțumesc foarte mult pentru susținerea pe care o oferiți în mod asidu acestei propuneri. Cum spuneați, sunt uh, dezamăgit că n-am uh, reușit să obținem un aranjament mai uh, colaborativ, să spunem, dar totuși dosarul a progresat destul de mult în comisia noastră și datorită audierii și cred că vom avea un o influență semnificativă asupra rezultatului final și ne vom asigura că poziția noastră este mai bine reprezentată. Să începem acum cu raportorii numără Hans Peter Mayer și apoi oricine mai dorește să contribuie. Deci domnul Maier, domnul Schmidt, doamna Turunen. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Gephardt pentru prezentarea foarte cuprinzătoare și pentru abordarea foarte sistematică pe care o are în raport. Am, am puține amendamente. În principiu sunt într totul de acord cu raportarea. Aș putea aduce doar o completare mai degrabă. Și anume, poate trebui să spunem mai clar că accesul la un cont de uh, plăți, plăți de bază um, nu trebuie să fie legat de alte chestiuni. Um, deci, uh, să nu fie legat, de exemplu, contul de bază cu contractul de chiriere, așa cum a spus uh, doamna raportor. Deci, chestiuni care n-au de-a face cu contul de bază să fie complet separate de uh, acesta. Deci, tot ce ține de uh, altceva decât de contul de bază nu trebuie să fie legat în niciun fel de acesta. Acum, în ceea ce privește competența vreau să, să fac niște observații. Am observat că Econ dorește să fie competent în fond. Am încercat să ajungem la un compromis cu privire la competența comisiei noastre. Avem o propunere de compromis. Din păcate, competența este mai redusă decât ne așteptam. Eu nu sunt de acord cu acest lucru, dar bun, asta e decizia. Pe de altă parte, mă bucur uh, mult că comisarul Barnier, ieri, în fața jurnaliștilor, a făcut niște expuneri uh, importante care au, sunt apărute în Dow Jones, au apărut în Dow Jones și a spus la conturile normale, transparența privind uh, toate comisioanele și transferurile bancare nu este garantată. Deci, o uh, recomandare uh, sau o declarație, o comunicare nu ajută deloc. Și asta a spus și comisarul. Și comisarul a spus la sfârșit că uh, dorește să vină cu inițiative legislative pentru ca fiecare cetățean, indiferent de situația sa financiară, să aibă acces la un cont de bază. Aici Comisia și domnul Barnier au uh, sperat întotdeauna că lucrurile se vor reglementa, că statele membre vor recurge la autoreglementare, uh, dar, din păcate, nu s-a întâmplat acest lucru, deci e nevoie de o inițiativă legislativă, nu de o recomandare. Uh, și Comisia, deci, consideră că va fi necesar să aibă astfel de inițiativă. Dar, de asemenea, Comisia trebuie să spună foarte clar și care este eh, punctul central al acestei recomandări. Vorba de reglementarea băncilor sau de un instrument legislativ pentru protecția consumatorilor. Eu cred că un cont de bază este un drept pe care fiecare cetățean îl are în fața băncilor. Și de aceea eh, Comisia competentă ar trebui să fie cea de partea celui care are dreptul, adică consumatorului, nu cea de cealaltă parte care are obligația, adică băncile. Deci, e vorba aici de uh, dreptul la un cont de bază care ar trebui, care face parte din uh, competența IMCO, de aceea noi ar trebui să fim uh, competenți. Uh, deci, uh, cred că acest lucru ar trebui să fie formulat și în propunerea comisiei și atunci în Parlament vom avea o împărțire clară a sarcinilor. Deci, recomandarea mea ar fi să uh, lucrăm la o inițiativă legislativă și să spunem foarte clar că e vorba de o lege care dă un drept uh, consumatorilor, dreptul la un cont de bază și de aceea uh, Uh, protecția consumatorului este chestiunea prioritară și nu reglementarea bancară. Mulțumesc. Mr. Schmidt. Mulțumesc, domnule Maier, domnul Schmidt. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, doamne Gebhardt. Cred că este o activitate extrem de importantă. În principiu sunt în favoarea autoreglementării. Cred că ar trebui să fim uh, mai inclinați să folosim acest tip de instrumente. Dar cred că aici vorbim despre altceva. Vorbim despre bănci care fac parte din societatea noastră. Cu toții știm că banii contribuabililor au fost uh, folosiți pentru a salva o grămadă de bănci din uh, întreaga lume și din Europa și statele membre au făcut acest lucru pentru că este o, ele reprezintă o parte vitală a sistemului de plăți, băncile așadar. Și nici măcar și, și uh, cred că oricine poate să accepte că este un drept de bază pentru orice cetățean european și n-am nicio problemă cu asta, deși cred în autoreglementare și uneori pot fi un liberal fundamentalist. Prin urmare, cred că am putea începe punând întrebarea crede domnul Barnier acum într-o propunere legislativă și de ce nu credea acum un an într-o neva unei propuneri legislative. E un pic ciudat, dar oricum putem uh, ajuta, cred, pentru că cred că avem nevoie de așa ceva. Și mai sunt câteva motive pentru asta. vrem să depășim stadiul de societate care, în care funcționează banii gheață și să folosim conturi și carduri de credit și pentru asta trebuie să fim pregătiți. Și cum s-a menționat aici, cred că asta ar ajuta măsurile de luptă împotriva uh, spălării de bani și a falsificării de monedă. Așadar, în general, sunt de acord cu propunerea. Dați-mi voie să subliniez câteva aspecte. Cred că sunt cel puțin cinci. Mai întâi echilibru, atitudine echilibrată față de clienți și cei care oferă conturile. În al doilea rând să se ofere o reală alegere pentru consumator și alternative reale, să existe furnizori de conturi mai mulți în al treilea rând, crearea unor mecanisme uh, adecvate de uh, reclamație și, în al patrulea rând, uh, o definiție clară a contului de plăți, deci nu de credit, deci, dar ar trebui să includă și cardul de plată și, în fine, să stabilim cum facilităm mobilitatea pentru toți rezidenții și cred că am discutat asta la întâlnirea cu, operator, cu raportorul din umbră. Cred că am fost de acord că trebuie să fie rezidenți legali. Și ce ar fi rezonabil să cerem? Așadar, sunt foarte multe detalii, dar cred că argumentul de bază aici și propunerea de bază din partea acestei comisii, și trebuie să spun că sunt membru econ și membru suplant aici, deci pot să uh, vorbesc din ambele perspective, cred că din punct de vedere uh, al unui neofit, n-ar fi așa de important cine face asta, dacă face Econul sau INCO. Dar totuși să nu uităm că e vorba de o propunere juridică din oricare motive economice sau de, legate de protecția consumatorului, pentru că am putea spune că avem nevoie de ea din motive juridice pentru cetățenii europei și pentru mine asta e suficient și până la urmă sper că putem să obținem un compromis corect între cele două comisii. Mulțumesc, doamna Schmidt, doamna Turunen. Mulțumesc. În ce privește competențele, și eu fac parte din ambele comisii și cred că suntem în armonie, rapoartele sunt foarte similare, nu văd uh, prea mari contradicții. Sigur, uh, se poate spune că într-un fel este o directivă uh, pentru consumator, pe de altă parte o reglementare a băncilor, pentru că cerem băncilor să ofere anumite servicii. Dacă ar fi existat dezacorduri mari, probabil aș fi contestat mai mult, dar cred că, așa cum a menționat Ole Schmidt, ce trebuie să le oferim oamenilor e un rezultat clar și cred, sper că putem face asta. Începește conținutul, cred că putem spune că salutăm raportul, suntem de acord cu punctele principale și prioritățile noastre sunt acoperite și acestea sunt, în primul rând, că avem nevoie de o directivă, în al doilea rând, să exprimăm foarte clar că este un drept pentru consumator și o datorie pentru bănci să ofere. În al treilea rând, pentru că ar trebui să existe un uh, drept accesibil. În al patrulea rând, ar trebui să descriem în detaliu uh, trăsăturile unui cont de bază și cred că ai făcut bine asta. Și în al cincilea rând, avem nevoie de informații ca să ne asigurăm că uh, nu va rămâne literă moarte de lege, ci va fi înțeleasă de oameni și oamenii vor folosi aceste lucruri în viața de zi cu zi. Cred că am, ce am vrea noi verzii să adăugăm ar fi uh, niște formulări mai precise, de exemplu, în ce privește plățile, deci cât ar trebui să coste Aveți dreptate că trebuie să fie ori gratis, ori să aibă un cost uh, rezonabil. Oricum n-ar trebui să depășească costul oferirii unui serviciu similar. De asemenea, poate în ce privește băncile care ar trebui să fie implicate, cred că putem să lăsăm Econ să se ocupe de acest subiect. Nu sunt sigură, dar uh, cred că iau formulare destul de precisă în legătură cu băncile care vor fi obligate să ofere acest tip de cont și cele care nu vor fi, pentru că aveți, de exemplu, Banca Centrală, care evident nu se ocupă de asta și poate și alte bănci foarte, foarte mici. Da, deci am putea să ne gândim la asta. De asemenea, cred că am putea să examinăm mecanismele de rezolvare a disputelor și să vedem dacă putem uh, îmbunătăți formulările legate de unele mecanisme deja existente, pentru că ați spus că nu trebuie să inventăm una noi. Sunt de acord cu asta. Deci amendamentele noastre ar adăuga ceea ce ați spus deja și apoi o discuție pe care nu m-am hotărât încă e legată de problema overdraftului. Pe de o parte, cred că nu este realist, ar trebui doar să optăm pentru dreptul de a deschide un cont de bază. Pe de altă parte, cred că ar trebui cel puțin să discutăm acest subiect al overdraftului. De exemplu, un overdraft foarte, foarte eliminat, dar încă nu m-am hotărât nici eu, cred că doar ar trebui să avem o discuție și nu să închidem complet subiectul. Dar uneori mă întreb dacă e realist acest lucru, dacă n-ar trebui să optăm doar pentru partea sigură, la care nu va obiecta nimeni și așa mai departe. Dar haideți să păstrăm deschis uh, subiectul și să avem o discuție reală. Nici eu nu am o opinie finală încă. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Câteva cuvinte din partea mea în numele grupului ECR, un, pentru care sunt raportor din umbră. N-am avut uh, ocazia să citesc în detaliu raportul doamnei Ghefar, din păcate, dar cred că poziția noastră este legată și apropiată de cea a domnului Schmidt. Noi încă nu, ne-am, nu suntem foarte optimiști în legătură cu acest lucru, dar așteptăm să vedem cum evoluează lucrurile. Ce apreciem în propunerea doamnei Gebhardt este că nu neapărat băncile ar trebui să ofere aceste servicii financiare pentru consumatorii mobili sau consumatori care uh, sunt la începutul carierei profesionale și nu au un, un background uh, foarte dezvoltat de care băncile au nevoie în ori. Cum spuneam, propunerea legată de cardurile de credit a fost primită cu oarecare scepticism, dar vreau să vă reamintesc că există anumite lucruri care se întâmplă în afara Europei, în societăți care în acest moment au un acces foarte limitat la conturile bancare și unde comunicațiile mobile și telefonia mobilă se dovedesc o sursă foarte puternică de transfer de bani și de utilizare a acestor instrumente, uh, drept instrumente de schimb financiar. Mulți cetățeni accesează și folosesc comunicațiile pe un mecanism de cartelă preplătită. Cartele preplătite au deschis uh, foarte mult uh, Uh, comunicațiile către sectoarele societății care înainte nu aveau acces, deci ei pot să-și cumpere o cartelă preplătită și să folosească într-un mod foarte ieftin și o metodă foarte sigură de plată, pentru că telefonul e un lucru pe care îl ții la îndemână și ai oarecare securitate. Apoi, trebuie să ne asigurăm că dacă va exista un cadru juridic nu exclude alți uh, furnizori în afară de bănci. Poate vrem să încurajăm dezvoltarea unor soluții inovatoare, pentru că din ce în ce mai mult cred că problema cu băncile este că acestea sunt atât de uh, pre presate să-și îmbunătățească performanța financiară, încât reduc uh, foarte mult volumul activităților tradiționale, împrumuturile către afaceri și mici întreprinderi e foarte slab și nu cum ar trebui să fie. Așadar, cred că impunerea unor noi cerințe asupra băncilor când deja avem probleme legate de viitorul lor în societate, e un lucru la care vrem să ne gândim. Pentru că s-ar putea ca alte metode inovatoare să uh, apară. Deci suntem într-o tranziție aici și uh, trebuie să ne gândim uh, să gândim mai larg, să nu ne gândim ca doar băncile uh, pot fi uh, furnizorii de conturi de bază. Uh, asta e contribuția domnului Fox și sunt sigur că el va vorbi mai în detaliu la întâlnirea raportorilor din umbră. Mai este cineva care dorește să contribuie? Domnul De Jong. Mă scuzați, sunteți raportor din umbră. Domnul De Jong. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, mă simt un pic ciudat aici pentru că pe avizul meu ar fi trebuit să fie IMCO comisie de fond. Am încercat să apăr acest lucru, dar, în fine, nu s-a întâmplat și asta e un pic dificil. Pe altă parte, am vorbit cu Jurgen Clute și încercăm să includem ideile doamnei Gephardt în raport și promit să fac acest lucru. De asemenea, trebuie să spun că grupul meu este foarte mulțumit de raportul uh, făcut de doamna Gebhardt. Avem foarte puține comentarii. Un punct unde poate am avea o viziune diferită. Pe de o parte, este foarte clar această obligație stipulată ca băncile să ofere un cont de bază și apoi se spune că ar trebui să comunice și motivele pentru care refuză un astfel de cont. Deci cred că ceva lipsește aici. Cum ar fi o propoziție care să spună că un astfel de cont nu se poate refuza decât în mod motivat și mă tem că nu sunt de acord în întregime cu analiza lui Malcolm Harbour privind uh, alternativa de plată reprezentată de telefoanele mobile, cred că totuși conturile bancare sunt mai mult decât o cartelă preplătită sau un sistem de plată prin telefon. Dacă vrei să-ți faci un transfer de pe telefon în cont, e foarte dificil să faci asta. Deci nu poți să-l folosești chiar ca pe un cont complet din toate punctele de vedere descrise în raport. Așadar, eu rămân la ideea exprimată de doamna Gebhardt că avem nevoie de o inițiativă legislativă în această zonă. Vă mulțumesc. Da, domnul Harbour, mă iertați că uitasem că sunteți și noastră raportor din umbră. Cred că toți raportorii din umbră au vorbit. Cred că acum avem timp ca domnul Pene să facă câteva comentarii și apoi o să dau din nou cuvântul doamnei Gebhardt. Mulțumesc, domnule președinte. În acest stadiu, Comisia este în fază de consultare și pregătire pentru ceea ce numim un pachet uh, privind contul bancar și vrem să-l prezentăm până la sfârșitul anului și astăzi lansăm consultarea publică pe trei domenii uh, uh, transparența taxelor bancare, comparabilitatea acestora. Domnul comisar Barnia a avut ieri o intervenție în presă a existat, cum, care a, și-a spus că a existat o încercare de autoregulare, de reglementare care nu s-a concretizat și acum se trece la acest raport. Comisia a contactat recent, a folosit recent procedura de mystery shopping și rezultatele sunt uimitoare. Uh, de aici s-a văzut că consumatorii uh, nu au informații, iar angajații băncilor nu au pregătirea care să asigure că aceste mecanisme uh, funcționează. Deci va trebui să reexaminăm toate aceste chestiuni și așteptăm rezultatele procesului de consultare. Și sigur, am pus unele întrebări privind accesul la un cont de bază pentru toți, uh, toate părțile implicate și asta va fi suplimentar la obligația pe care am făcut-o statelor membre de a notifica Comisia uh, despre follow-up-ul la recomandare și am invitat să ne contacteze până la sfârșitul lui ianuarie și când domnul Ford a venit uh, când domnul Ford va veni la audier vom avea unele răspunsuri. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, voi da cuvântul colegii mele care să vă ofere o imagine uh, sintetică a situației din statelor membre. Până în acest moment am primit 20 de notificări ale statelor membre. Șase state membre au indicat ca o inițiativă în dezvoltare uh, menită să le apropie de principiile recomandării în diverse grade. Cealaltă 14 state membre nu uh, intenționează să ia măsuri speciale ca urmare a recomandării și se poate spune că majoritatea acestor state sunt cele care n-au cadru specific la nivel uh, național. Această intervenție a fost una foarte scurtă, așadar, în ce privește proiectul de inițiativă, nu avem multe de spus. Suntem recunoscători Parlamentului și acestei comisii special pentru inițiativă, pentru că dezvoltă această inițiativă care se va uh, potrivi foarte mult cu procesul nostru. Sigur, e diferită de recomandare, dar e dreptul noastră de inițiativă și luăm notă de orientările diferite care au fost propuse. De exemplu, că toate băncile de retail sunt uh, invitate să ofere acest uh, cont de bază, pe când noi în recomandare am lăsat această decizie la nivelul statelor membre, dacă să fie toate băncile, unele dintre ele sau doar una dintre ele. Problema uh, zonei tampon la care s-a referit doamna Gebhardt toleranța ca acest cont să intre un pic pe roșu, să zicem așa, să aibă un descoperit de cont. Asta există în, Dan- în Danemarca și opțiunea de a permite un overdraft, un, un descoperit de cont, este una foarte sensibilă. Am luat și noi o poziție și anume împotrivă și de asemenea luăm notă de posibilitatea de a avea carduri preplătite, un element interesant care există în puține state membre și pe care nu le introducem în recomandare. Am spus că suntem în faza de evaluare și orice inițiativă este mai mult decât binevenită. Mulțumesc, doamne Gephardt, și în calitatea sa de raportor. Președintele, mulțumesc. Doamne Gephardt, mai avem câteva minute dacă vreți să rezumați și să ne vorbiți și despre calendar. Mulțumesc, vreau să le mulțumesc tuturor pentru contribuție. Cred și eu că suntem pe drumul cel bun și vreau să vă reamintesc că în Parlamentul European am decis uh, deja să realizăm un raport de inițiativă legislativă, și Econ și, și noi. Deci suntem pe de aceeași parte a baricade și vrem să ajutăm Comisia Europeană să vină cu inițiativa cea bună și asta contează la urmă urmei. Mi-aș fi dorit ca domnul Barnier și Comisia Europeană să fi venit cu această inițiativă acum un an, așa cum era inclusă în programul de lucru pe 2011, dar apoi, până la urmă, asta s-a transformat, inițiativa s-a transformat într-o recomandare către statele membre și știm cu toții foarte bine ce se întâmplă. Se face o recomandare, Vedem și la testele legislative cât de dificil este uneori să convingi statele membre că odată ce au adoptat ceva trebuie să și facă lucrul respectiv. Iar când e vorba nu doar de o recomandare, e clar, efectul e și mai mic. Vreau să mulțumesc colegilor, am luat notă de tot ce au spus. Revenind încă o dată la întrebarea de ce să ai dreptul la acces la un cont și în același timp să dai posibilitatea băncilor să refuze totuși accesul la conte. Aici, din păcate, n-am mai avut loc în raport ca să uh, intru mai mult în uh, detalii, dar uh, vreau să uh, lucrez încă la acest raport. Pot să existe situații în care anumite persoane se ocupă de activități de corupție, de spălare de bani sau de alte uh, Uh, activități pe care trebuie să o luăm în considerare și atunci când apare o astfel de uh, îndoială, de uh, presupunere, atunci sigur că trebuie să lăsăm uh, băncilor dreptul de a, uh, de a refuza deschiderea unui cont. Dar, într-adevăr, trebuie să formulăm lucrurile mult mai limpede, astfel încât să fie clar pentru toată lumea care sunt Uh, motivele care justifică într-adevăr un refuz și în orice caz uh, condiții care să nu aibă nicio legătură cu contul nu trebuie să intre în discuție. Sunt de acord cu uh, domnul Maier și mă bucur să pot colabora cu dânsul la formulare pentru că știu că dânsul poate să formuleze foarte bine și foarte precis și pot să preiau formularea dânsului. În ceea ce privește transferurile prin telefon, sigur că există toate aceste posibilități, acestea se dezvoltă pe zi ce trece. Am discutat și cu persoane care oferă aceste servicii, care spun, uite, uh, servicii bancare pe internet, pe telefon sunt o, o alternativă, dar am întrebat cum funcționează lucrurile, că undeva trebuie să existe și banii reali. Și atunci s-a spus, da, pentru asta ai nevoie de un cont bancar. Deci și dacă uh, faci um, banking uh, pe telefon, până la urmă undeva trebuie să ai un cont, de, un cont. Și acesta este contul de bază despre care vorbim. Și trebuie să ne asigurăm că oamenii au un astfel de cont. Și de asta sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte, dragă Malcolm, deci aceste posibilități sunt foarte bune, dar nu sunt suficiente. Nu e suficient să poți să desfășori uh, servicii, um, operațiuni bancare prin telefon. Deci undeva trebuie să fie și banii, banii reali. Um, din păcate, calendarul nu l-am la mine pentru că n-am fost sigură dacă nu vom dacă decizia conferinței președinților nu cumva va uh, modifica eh, calendarul. Și văd că secretariatul vă șoptește eh, unde anume trebuie să căutați informația, deci eh, aștept și eu cu nerăbdare să ne spuneți cum vor merge lucrurile. Da, cred că încă se poartă negocieri cu Econ, pentru că e clar că e un nou aranjament și trebuie să, trebuie să votăm mai devreme. Cred că ei vor să voteze, din cât înțeleg, pe 29 mai dacă bine înțeleg lucrurile. În momentul de față avem un termen pentru depunerea amendamentelor la raportul dumneavoastră pe 3 aprilie la 12 la prânz. Și vrem să votăm, să discutăm pe, în mai și să votăm pe 29 mai. Și să vedem cum ne vom organiza împreună cu Econ. Sigur că trebuie să vă lăsăm suficient timp să negociați pentru a vă asigura că amendamentele noastre sunt incluse în raport. În orice caz, ce e important e că pe 3 aprilie la ora 12 este termenul de depunere a amendamentelor pentru raportări din umbră. Mulțumesc pentru această dezbatere. Înainte să încheiem acest punct, vreau să mulțumesc contribuția adusă de Blanca Valesa Martinez, care a lucrat cu noi eh, pe acest dosar și pe altele. Este ultima reuniune în secretariatul IMCO, ultima reuniune, pentru că o să-i se alăture fostului nostru șef de unitate, Joe Dan, în noua sa unitate care se ocupă de valoarea adăugată europeană. Ne pare foarte rău să plece, dar știm că va juca un rol uh, important în acest nou organism. Deci vă mulțumim foarte mult uh, pentru tot, toată activitatea depusă și să vă urez toate cele bune pentru viitor. Și cred că ar trebui să o aplaudăm. Good. Well, now we're going to have a special item. Bun, și acum avem un punct uh, special. Cred că domnul profesor Căren este deja aici. Dacă doriți să veniți la prezidiu, domnule, că dumneavoastră veți, de fapt, veți ține prezentarea, deci probabil că ar fi mai bine să mergem să ne așezăm în primul rând din față și apoi vom reveni la prezidiu pentru întrebări. Așadar, dați-mi voie să îl uh, prezint pe oaspetele nostru. Aveți o copie a unui raport foarte important referitor la tehnologiile generice esențiale și echipa care a elaborat acest raport a, dorește să vină și să discute cu comisiile parlamentare pentru că toate sunt interesate de acest domeniu. Domnul profesor Gabriel Căren a jucat un rol cheie în acest raport care a fost uh, elaborat de un, uh, nivel de, de un grup de experți la nivel înalt și pentru fiecare uh, Ehm, pentru fiecare astfel de expert există o întreagă turmă de asistenți care uh, și de experți care se ocupă de eh, deci o turmă întreagă de șerpași care se ocupă de uh, activitate și grupul, de fapt, se numește grupul șerpa. Uh, au beneficiat uh, de uh, ajutor din partea um, Comisiei franceze pentru energie atomică. Uh, poate că domnul profesor ne va vorbi chiar dânsul despre toată activitatea sa trecută, pentru că CV-ul e un pic cam lung. Îl invit deci să-și facă prezentarea, aveți copii ale raportului și apoi vom uh, fi aici pentru întrebări. Am să vin lângă dumneavoastră ca să pot și eu să văd diapozitivele. Uh, thank you, Mr. President. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și comisiei pe care o conduceți pentru invitația pe care mi-a adresat-o pentru a putea face prezentarea de azi. Nu e vorba de tehnologie, ci de locuri de muncă, până la urmă. Am uh, sosit în Bruxelles în această dimineață și am citit ziarul Financial Times care spunea că 10,3 milioane de europeni nu au loc de muncă. Sper că acest raport va ajuta să o apucăm pe calea cea bună ca să rezolvăm unele din probleme cu care ne confruntăm astăzi. Foarte rapid, am patru mesaje care se desprind din raport. În primul rând, că aceste tehnologii generice esențiale, vă explica ce sunt imediat, uh, sunt cruciale pentru o creștere economică durabilă în Europa. Înțeleg că asta a fost uh, și recunoscut la întâlnirea Consiliului de acum câteva săptămâni, unde Comisiei i s-a solicitat să întățească activitățile pe aceste tehnologii. Al doilea mesaj. Deși Europa excelează în, știin- în știință, nu reușește să uh, să convertească știința în produse pe piața globală. Și atunci, sigur că nu sunt nici locuri de muncă. Următorul mesaj este că trebuie să examinăm cu atenție propunerea Comisiei și bugetul propus pentru cercetare și inovare. Am, s-a schimbat uh, numele Direcției Generale, s-a adăugat și inovare la cercetare, s-a adăugat deci un cuvânt deci trebuie să vedem, trebuie să facem o reechilibrare o, a, a bugetului, să ne concentrăm pe alte priorități și al patrulea mesaj, sper că puteți solicita Comisiei să se asigure că avem sinergii între inovare, fonduri structurale și pârghii pentru uh, utilizarea tehnologiilor generice esențiale europene pentru rezolvarea problemelor societăților din Europa. Foarte rapid, Uh, și voi face o prezentare și apoi uh, vă, sunt, vă stau la dispoziție pentru întrebări. În 2009, Comisia Europeană a spus că aceste tehnologii au 13 caracteristice. Intensitate, inovare rapidă, uh, personal cu înaltă calificare. Comisia a identificat o propunere pentru șapte asemenea tehnologii și un grup la nivel înalt a reținut șase din acestea Ultima dintre ele nu era chiar o tehnologie generică, deci am, esențială, deci am reținut doar șase. Importanța acestei tehnologii e că constituie baza tuturor produselor de astăzi, de fapt, de exemplu, viitoarele uh, autovehicule electrice. Probabil pentru bateria din autovehicul va fi nevoie de uh, electronică, pentru direcție, acționarea uh, ferestrelor, geamurilor, fotonică pentru faruri și pentru uh, radio, CD, MP3, uh, apoi cauciuc pentru pneuri, nanotehnologii uh, și așa mai departe. Și sigur că și uh, tehnologie de fabricație foarte avansată. Uh, Bun, fie că e vorba de un uh, vehicul acționat electric, fie că e vorba de un telefon, dar în toate aceste produse există aceeași combinație de tehnologii că nu e nevoie doar de o singură tehnologie generică esențială, fotonică sau electronică, ci o combinație de mai multe. Dacă ne gândim la un iPhone, că Apple astăzi e una din cele mai cunoscute companii din întreaga lume, uh, are, proto, are folosește electronică, fotonică, protonică, deci e nevoie de o combinație întotdeauna. Din nefericire, în raportul nostru uh, ne-am dat seama că dacă e nevoie de mai multe tehnologii generice esențiale, din păcate, în prezent la Comisia Europeană, acestea sunt separate între, direcții, între diverse direcții generale. Electronica și fotonica țin de o anumită direcție generală, materialele și uh, fabricația țin de direcția generală pentru cercetare, uh, Uh, deci, uh, iată, aceste tehnologii generice esențiale se împart între diverse direcții generale și uh, provocarea e de a avea o abordare coordonată a tuturor acestor tehnologii. Nu sunt importante doar în a fi dezvoltate, trebuie și o desfășurare a lor. Iată un exemplu, o, o, o țeavă de plastic prin care circulă apa, circulă, sau în ele sunt cabluri. Știm că în orașe, de multe ori, uh, se sparg asemenea țevi și se întrerup comunicațiile sau aprovizionarea cu apa. Noi uh, vedem aici că uh, s-a amplasat un, o, o, o transmisie cu semnal pe țeavă și această țeavă comunică și poate fi protejată. Deci revo- o revoluție în acest domeniu. Nu e vorba doar de dezvoltare, ci și de desfășurare. Uh, în produsele cele mai tradiționale. De fapt, când vedem uh, lanțul de valoare european, industria de autovehicule, electricitate, eh, nanoelectronice, vedem că la început, eh, trecem de la material, la componente, la produs și aceste tehnologii sunt la uh, începutul ace- acestor lanțuri. Dacă pierdem această bătălie, pierdem întregul lanț de valoare. Asta s-a dovedit de mai multe ori. Deci tehnologiile acestea sunt strategice pentru Europa. Dacă privim la tehnologie și fabricație, am un exemplu aici, de la, dintr-un orășel din Alpi, numit Grenoble, în Franța. Acolo ei se ocupă de microelectronică, au cercetat în acest domeniu și uh, când ne gândim la această facilitate pe care o vedem aici, uh, fabricația are facilitate de, uh, de Fabricația are 5.000 de locuri de muncă, dar ei interacționează cu mai mult de 100 de IMM-uri, deci interacțiune directă cu, mai, cu 100 de IMM-uri. Și iată, un întreg lanț de valoare care poate fi văzut aici. Practic, e vorba de o interacțiune cu mai mult de 300 de IMM-uri din întreaga Europa. Și dacă ne pierdem sectorul de fabricație, pierdem uh, toată această capacitate de inovare. Din păcate, asta se cam vede acum în Europa. Că fabricația nu mai urmează ritmul cercetării, ci invers. Cercetarea urmează ritmul fabricației. Asta vedem în ziua de astăzi. Al doilea mesaj, cum spuneam, privește știința, produsele noastre de știință, cota globală de piață și uh, ocupare. Am câteva statistici foarte simple. Uh, Slide-urile acestea au fost făcute pentru comisar și le-am pus da foarte simple. Triunghiile ne arată cota uh, de brevete pe care le avem în Europa, Asia și Statele Unite. În acest exemplu, dacă privim bateriile electrice, Europa are 31% din brevete, SUA 30%, Asia 35%. Probabil avem o mult mai mare uh, cotă la uh, comunicare. Bun. Uh, fabricația este cea care creează locuri de muncă. Noi, din păcate, capacitatea de fabricație este aproape zero în uh, acest domeniu al bateriilor. Sigur, uh, ne bazăm pe mediul științific, dar nu pe fabricație. Statele Unite au 1%, Bunatera în 2008, de fapt, că informațiile se transmit greu prin sistem, dar astăzi avem o concentrare chiar agresivă din partea Statelor Unite, atât la nivel federal cât și regional, pentru a atrage firmele străine, pentru a atrage aceste tehnologii generice esențiale și prototipurile către Statele Unite. Avem două exemple, BASF-ul, care are o fabrică în Michigan, un, un prototip, o facilitate de 50 de milioane de dolari și au primit aproximativ 50% subvenții. Vă spune că e imposibil, dar uh, o legislație nouă americană le uh, permite să primească aceste subvenții. Apoi SAFT, un, un fabricant francez, Eh, care s-a mutat în Statele Unite. Aici există o facilitate în valoare de 200 de milioane de dolari, eh, aproape 50% la fel subvenționată de Statele Unite, care are o țintă de 40% din capacitatea globală de fabricație a bateriilor electrice. Pentru că dacă eh, automobilul de mâine va fi electric, atunci e foarte important. Deci, în ce se întâmplă în domeniul bateriilor se repetă în multe alte domenii producția de bioetanol. Noi suntem uh, lideri aici în uh, brevete, în publicații. Dar vedeți ce se întâmplă cu uh, fabricația. 5% doar în Europa. Brazil are 30, Brazilia are 34%. Și unde avem noi firme inovatoare, ele sunt îndemnate și privesc subvenții ca să se mute în Statele Unite. Acolo se mută toate firmele noastre inovatoare și care utilizează tehnologie de vârf. Aceea situație în multe alte domenii. Am un ultim exemplu, uh, fotovoltaicele, exemplu foarte bun pentru Europa, pentru că Europa este piața. Deci dacă n-ai succes pe propria ta piață, înțelege singur mesajul. Europa e piața și ca de obicei suntem foarte puternici la brevete și publicații. Dar în ce privește fabricația, iată, pe propria noastră piață avem doar 13% și cifra scade în continuu. Grupul de lucru la nivel înalt a făcut o analiză, aici este doar un rezumat, între 2001 și 2010. În 2001 avem 6 din companiile de top în fotovoltaice, nu e nicio surpriză că am avut uh, susținere din partea Comisiei, a guvernelor, în 2010, o singură companie, nu știu dacă se poate vedea acolo, QCell, și anul următor, dacă voi face această prezentare și anul următor, nu va mai fi nicio companie în top, nicio companie europeană. Deci am pierdut piața, ne-am pierdut uh, capacitatea de a fi competitivi Însă, în domeniul științei, încă stăm bine, iată, dacă asta e o consolare. Statele Unite sunt foarte agresive în acest domeniu, au subvenții pentru energia solară, de exemplu, dar încalcă uh, legislația comercială internațională. Și companiile europene uh, nu prea pot acționa. Deci, ne confruntăm pe scurt cu așa numită, o așa numită vale a morții am uh, avut rezultate foarte bune în domeniul științific, uh, Direcția Generală pentru Cercetare și Inovare ajută în primul rând mediul științific, dar din nefericire n-am știut cum să traversăm această, trebuie, uh, această vale a morții ca să creăm locuri de muncă. Deci la grupul de nivel înalt am hotărât să clădim un pod ca să traversăm această vale a morții. Asta ne aduce la problema cu cercetarea și inovarea la comisie. Noi spuneam, deci, că avem o bază științifică foarte bună și sigur vrem să o menținem, dar de asemenea, pentru asta trebuie să clădim piloanele ca să trecem de la știință la piață. În primul rând trebuie să traducem, să transformăm această știință în tehnologie. Deci, uh, nu e nevoie de uh, prototipuri de produs. Avem nevoie de linii pe care le vedem. Vedem aceste acțiuni care se întâmplă în Statele Unite. Uh, se creează prototipuri și apoi alimentezi piața și te dezvolți. Și apoi avem nevoie și de fabricanți competitivi la nivel mondial. Și în acest domeniu, trecând de la știință la produs, e uh, așa numitul uh, nivel de pregătire tehnologică. Comisia a subvenționat doar de la 1 la 4. Am întrebat de ce și cu cât, cu cât mai multe întrebări uh, am pus, ne-am dat seama că de fapt nu e niciun blocaj decât poate la nivel ideologic, dar Comisia va face o comunicare și, uh, din păcate, n-a făcut-o acum 10 ani. Bun, trecând de la știință, la tehnologie și la produs, sigur că dacă tot, toată subvenționarea este în această zonă, trebuie să transfere anumite fonduri ca să susții dezvoltarea te- uh, tehnologică. Grupul la nivel înalt n-a putut să ofere o cifră, că n-ar fi bine să facem așa în comunicarea noastră comisia, da? Am oferit anumite repere comisiei Iată, mă scuz din nou că lucrurile le prezint foarte simple. Cu verde înseamnă cercet, verdele cercetarea de bază, albastru cercetarea aplicată și uh, portocaliu e cercetarea de dezvoltare. Vedem că concurenții noștri majori, Corea, SUA, Japonia, cheltuiesc mai mult de 24% pe cercetarea de bază statele membre europene cheltuiesc în medie 36%. OECD data and Commission data. And... Și când e vorba de Comisia Europeană și Direcția Generală pentru Cercetare, depinde, e de la 80% până la 92% acest procent. Deci, cu Directoratul General al Comisiei e practic situația opusă față de cea existentă în Statele Unite, Corea de Sud, Taiwan, Japonia și așa mai departe. Dar poate că noi suntem cei care avem dreptate și nu trebuie să schimbăm nimic. Bun, suntem într-o, într-o criză economică. Noi am uh, așteptat cu nerăbdare un raport uh, din Statele Unite, similar cu al nostru în legătură cu tehnologiile generale esențiale. Statele Unite au publicat acest raport în 8 ianuarie cu linii directoare în legătură cu modul în care văd ei portofoliul de cercetare și dezvoltare și subvenționarea publică, subvenții publice. Iată, o cifră de 24%. Dacă nu, noastră credeți că în mijlocul unei crize se poate cheltui mai mult sau mai puțin pe uh, cercetarea de bază, asta vă întreb. Iată, cifrele, noua țintă în, în SUA e 17%, de la 24% a scăzut. Deci fac, uh, se concentrează pe cercetarea aplicată și pentru dezvoltare și cred că și uh, Corea de Sud și Singapore fac același lucru. Dar mă rog, la noi situația e diferită. Și pentru că noi ne concentrăm pe cercetarea și știința de bază sau comisă cel puțin, industria europeană practic iese din programele Comisiei Europene. Nu știu dacă sunteți conștienți de asta. Sunt date uh, furnizate de Comisia Europeană. Roșu e procentajul industriei, 39% în cadrul anterior, acum sub 25%. Dacă menținem direcția asta, avem un uh, program științific foarte bun, foarte uh, cel mai bun din lume, dar nu avem industrie și nu avem locuri de muncă. A, așa, aici stăm azi. Situația e în alb și negru, practic. Dar sursa datelor e chiar comisia. Trecând mai departe, grupul la nivel înalt a făcut recomandări. Știm că unele vor fi foarte interesante pentru comisia dumneavoastră. Noi am vrut să vedem cum putem implementa niște, o, o politică industrială a tehnologiilor generice focusată, concentrată pe economie, creștere economică. Am colaborat foarte bine cu Directorul General Enterprise. Sunt, există un număr de recomandări pe care vă rog să le uh, analizați. Sigur, în următoarele luni vom putea avea discuții în legătură cu propunerile comisiei. Aceste recomandări pot fi puse în contrast cu ce se întâmplă în Statele Unite. Președintele Obama nu mai vor, vorbește despre educarea restului lumii. De, despre a avea rolul central și rolul de lider în educație, ci de a avea rolul de lider în domeniul fabricanților, noi locuri de muncă, iată. Apple folosește tehnologie genetice esențiale. Their reports which come out six months after ours with our own. And when you look at that... Și examinând acest raport, iată, prima recomandare era să trecem de această, să traversăm această vale, să ieșim din valea morții sunt convins că ne-au citit raportul nostru al doilea, infrastructură tehnologică, pilonul întâi, investiții în tehnologie, apoi accelerarea procesului de fabricație, linii de prototipuri, linii pilot. Bine, nu îi putem uh, da în judecată pentru că n-au respectat drepturile de autor, dar practic sunt recomandările noastre. Da, trebuie să punem linii pilot în universități și organizații de cercetare. Trebuie să fie vorba de industrie acolo, care să conlucreze, sigur, cu organizația de cercetare. Bun, apoi uh, fonduri publice și uh, dezvoltarea pieței. Dacă nu ne credeți așadar pe noi, poate credeți pe echipa președintelui Obama, dar practic sunt exact recomandările noastre. Și apoi, trecând mai departe, cu Bun, e o schemă destul de complicată, e vorba de rolul de lider în industrie tehnologice, program produs de, propus de Comisia Europeană. Da, niciun comisar, sigur, nu vrea să uh, aibă rolul de loser aici. There, that... Da. Să și programul general, uh, așa cum am auzit în Parlamentul uh, European la o întâlnire săptămâna trecută, e foarte, foarte vag. Propunerea Comisiei în legătură cu ce se va face în ce privește provocările societale este foarte vagă. Avem o singură sugestie pe care am dorit să vă rugăm să o susțineți și anume pe măsură ce abordăm provocările individuale să folosim Uh, aceste componente europene uh, de construcția soluțiilor europene la aceste provocări, pentru că Admiter, vom uh, folosi tehnologie din exterior și nu să avem niciun efect de pârghie. Deci dacă e o recomandare pe care v-am ruga să o impuneți comisiei, e aceasta. Ca propunerea comisiei să fie mai puțin vagă. În concluzie, credem că raportul oferă uh, o modalitate de a traversa această vale a morții, uh, o cale de a oferi sustenabilitate, pentru că acum nu există sustenabilitate. Propunerea Consiliului este minunată pentru susținerea științei de bază. 15 miliarde, dar nu intră atâția bani în două, trei uh, proiecte pe care industria le susține și de care depinde. Asta se reflectă și în uh, benchmarking-ul pe care vi l-am arătat mai devreme. Deci credem că e foarte nesustenabil. Există totuși un pod pe care uh, îl putem folosi ca să traversăm această vale a morții, finanțare publică, dar și finanțare privată și condiții egale pentru industrie și, din nou, vă rugăm să împărtășiți mesajul nostru comisiei și să încercați să vedem cum putem să creăm locuri de muncă în Europa. Și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Președintele, pentru că ați făcut o prezentare dinamică, o să rămânem aici și o să răspundem la câteva întrebări. Așadar, doamna Roitova, doamna Rule, domnul Schwab doresc să pună întrebări și aș fi avut și un, un lucru de spus. Și doamna Rule și eu suntem entuziaști față de lucru pe care nu l-ați menționat specific, dar noi am susținut folosirea achizițiilor publice ca o modalitate de a crea acel pod. Nu ați menționat-o specific, dar știți că este o parte importantă a succesului american uh, în această privință în trecut. Și acum uh, încercăm uh, ca de la uh, Comisie să se facă o propunere imaginativă. Haideți să începem așadar cu doamna Roitova, după aceea doamna Rulă, domnul Schwab și după aceea profesorul Crin va fi invitat să comenteze. Doamna Roitova, mulțumesc foarte mult pentru minunata noastră prezentare. Este o abordare foarte nouă și foarte impresionantă. Ce lipsește aici este uh, producția low cost și subcontractarea în țări în care costurile de producție sunt atât de mici, încât acesta e principalul motiv pentru care uh, fabricarea de produse dispare din Europa și Vreau să știu dacă aveți soluții, mai ales în ce privește uh, producția de fotovoltaice, de echipamente fotovoltaice care se duce toată în China. Mă întreb dacă există ceva care ar putea să acopere această prăpastie de costuri între Europa și alte zone? ausgezeichnet zu der Frage von da, uh, mea, întrebarea mea se potrivește foarte bine întrebării doamnei Roizova. Vreau să mă refer la trei lucruri. În primul rând, în Germania avem uh, experiența în domeniul solar, producția se mută către China, dar în industria constructoare de mașini se construiesc în continuare mașinile necesare pentru producerea celulelor fotovoltaice și în regiunea din care, de unde vin eu, Baden-Württemberg, suntem lider mondial în domeniul uh, construcției de mașini pentru acest uh, domeniu. Deci, atunci când forța de muncă devine atât de ieftină, trebuie să ne, să ne gândim în ce modalități să ne diversificăm activitatea și potențialul inovator, sigur, este mai mare în uh, sectorul construcțiilor de mașini decât în producție. O altă întrebare. Politica pe care a avut-o Comisia destul de mulți ani de a pune acces în primul rând pe servicii dacă nu cumva acum se răzbună, să zicem așa, această gândire. Și uh, ultimul punct, și eu cred că și în domeniul subvențiilor de stat uh, și la reformă trebuie să ne asigurăm că uh, acționăm în sensul celor pe care dorim să le obținem. Am senzația că se pune accent mult prea mare um, să nu se ajungă la uh, să nu se ajungă la uh, probleme de denaturare a concurenței la nivel global și din cauza asta suntem mai modești decât ar fi absolut uh, necesar. Și parteneriatele inovatoare cred că sunt un mare progres, dar, de exemplu, Comisia a introdus reguli foarte stricte, a propus reguli foarte stricte în uh, procedura de negociere pentru abordarea, acordarea de contracții și contracte și acestea limitează foarte mult inovarea. domnul Schwab. Cred că a fost o prezentare absolut uh, extraordinară. Vreau și eu să revin la producția solară. Care e problema cheie aici? Nu sunt complet de acord cu doamna Rule că dacă ai echipamentele totul merge bine, că producția va urma și după aceea vor apărea posibilitățile inovatoare. Dar care este ideea cheie aici? Am avut această putere și am pierdut-o. Și nu doar din cauza politicilor de, în domeniul inovației al Uniunii Europene, nu în al doilea rând, schimbările pe care le propuneți au un impact mai larg nu doar asupra științelor de bază, ci și asupra uh, modelelor uh, aplicate. Cum vede Institutul Fraunhofer din Germania această chestiune și, în al treilea rând, uh, companiile ezită să folosească bani publici. Asta doar din cauza faptului că acești bani sunt cheltuiți pe științe de bază sau pentru că aceste programe sunt prea birocratice și dificil de uh, administrat. Președintele, da, și o întrebare scurtă din partea mea. Cred că această întrebare în legătură cu uh, utilizarea tehnologiilor, pentru că ați indicat importanța proiectelor pilot și fabricilor pilot pentru dezvoltarea producției e absolut crucială. Și cum a spus doamna Rule, avem capacitatea să facem asta. Cred că o parte a întrebării uh, se referă la fonduri și ați sugerat că ar trebui să investim mai mult din uh, bugetul nostru de cercetare aici și cred că trebuie să regândim întreg modelul, pentru că, sigur, Parlamentul intră în zona de competență a DG Enterprise, poate, dar întrebarea e următoare. Există metode de a obține finanțare publică mai mare? Pentru că Evident, uh, există finanțare publică, privată pentru tehnologie de producție, dar la mijloc este o finanțare uh, comună, privată și publică. Întrebarea e următoare. Este acesta uh, locul unde băncile verzi, de exemplu, au un rol sau Banca Europeană de Investiții ar avea un rol în a oferi capital de investiții capital de risc, pentru că se pare că acum unele bănci ies din această inițiativă. Așadar, băncile au investit în dezvoltarea acestor idei uh, și până la producție, dar acum uh, nevoia de investiții este atât de mare încât nu mai vin niciun fel de bani și companiile au mari probleme Uh, pentru că se cheltuie o grămadă de bani și încă 2-3 ani mai durează până la obținerea oricărui venit. Deci cred că asta este valea morții, în opinia mea. Mulțumesc pentru întrebări. O să le răspund în ordinea în care le-am primit. Doamna Roitova, nu vorbim despre fabricare low cost, dacă... Dați-mi voie să iau unul dintre proiecte care se sunt dedicate fabricării de produse electronice. Poate să fie vorba de 5 milioane de euro, de o linie de producție extrem de tehnicizată, automatizată. Nu acest tipuri de slujbe le pierdem, pierdem slujbele low cost de asamblare. Asta e integrare. De aceea aceste product, proiecte spuneam că trebuie să funcționeze împreună. Cel mai bun exemplu este că dacă e o companie europeană cum este Nokia, valoarea Nokia a fost distrusă de un iPhone. Singura companie care putea răspunde, reacționa la inovația, la tehnologia inovatoare din uh, iPhone a fost Samsung, pentru că avea atât partea de electronică, cât și partea de soft, ca să facă un produs concurent și să vină cu el rapid. pe când uh, companiile europene și-au externalizat chestiunile astea în cea mai mare parte. Trebuie să ai capacitatea integrată, trebuie să poți să pui lucrurile la oaltă într-un mod deștept, să creezi produse cu valoare adăugată mare și atunci poți să faci concurență. Sigur, dacă te uiți la o facilitate, o fabrică care a costat miliarde de euro, uh, costurile cu salariile sunt un component foarte mic. Deci eu cred că putem concura pe piață. Ce este nevoie, s-a spus de câteva ori, este o condiție egale. V-am arătat exemplu SUA, care își folosea una dintre agenții, Departamentul Energiei, ca să ă, ne scoată de pe piață companiile și să creeze facilitățile de prototip în Statele Unite și sperând că după ce produsul se validează, să se producă pe scară largă în America. Asta e investiția lor. Și cum ați spus noastră, partea de mijloc e partea centrală. Deci cred că putem să concurăm dacă avem, un, uh, dacă avem uh, condiții corecte. Imaginați-vă o țară care, europeană care să încerce să ofere pachetele pe care le oferă Statele Unite, nu numai în domeniul bateriilor, uh, litium, fotovoltaice și mai departe. Acolo nu putem să ne nu putem să concurăm din cauza legislației actuale din Europa. Doamna Rule a menționat uh, mașinile unelte. E adevărat, Germania este lider mondial în uh, mașini unelte, dar în ultimii 10 ani produsul uh, din China a crescut cu mai mult de 14%. China are programe și am spus asta la audieri, de copierea principalelor noastre mașini unelte, la fotovoltaice, la fel sunt companii ca Extron. Uh, uh, China are acum 40% din piața pentru mașini unelte și cred că vor uh, face același lucru pe care au făcut și în alte direcții, adică vor progresa și își vor crește această cotă. Problema este că avem nevoie de abordare integrată Fabricanții noștri de mașini unelte trebuie să dezvolte noi versiuni ale mașinilor unelte pe linii de prototip, ca să, deci să vină cu noi uh, mașini unelte. Dacă uh, pierdem această capacitate de a uh, fabrica instrumente analiz, uh, avansate, uitați-vă și în industria fotografiei aceeași situație Uh, nu trebuie să-și piardă capacitatea de a crea noile instrumente de nouă generație. Deci cred că politica germană de a păstra, de a, dacă pierzi fabricanții de vârf, nu mai poți să-ți mai dezvolți uh, produsele. Altfel o să-ți trimiți prototipele în China și în Statele Unite pentru testare, ei le vor testa și după aceea vor face ei produsul final. Deci cred că este o problemă. Ați menționat nevoia de a avea grijă în ce privește concurența internațională. Cred că, de fapt, invers se întâmplă. Dacă te uiți ce s-a oferit din partea națiunilor care sunt în competiție cu noi. Domnul Schwab a menționat problema fotovoltaicilor. De ce am pierdut? Păi, în primul rând, tehnologia nu e așa de high-tech cum sunt uh, cele mai uh, recente microelectronice, dar trebuie să se facă adaptări de scală. N-am spus în prezentarea asta, n-am avut timp, dar sumele care sunt oferite pentru uh, producție la scară în China depășesc cu mult orice s-a putut oferi de către un instrument european. Banca Europeană de Investiții nici nu mai recunoaște aceste tehnologii cheie drept o categorie aparte. Și dacă ne uităm la banii care intră în aceste zone, care sunt investiți în aceste zone, e foarte puțini. Nu că ne trebuie și mai mulți bani, trebuie să prioritizăm însă finanțarea. E același mesaj pe care l-am și pentru Digi Research and Innovation. Nu să cerem mai mulți bani, ci să prioritizăm Uh, bloca, uh, și să eliminăm uh, glopaje, blocajele. Mă scuzați. Sunt unele zone în cadrul grupului de lucru unde am făcut un follow-up și recent am făcut un studiu de poziție semnat de Fraunhofer, de institut din Germania. În ce privește electronicele am făcut progrese și am propus un document de poziție semnat de Fraunhofer, l-am propus doamnei comisar Nelly Cruz, la fel l-au semnat Infineon și multe alte companii companii germane, deci cred că încercăm să vorbim acum cu o singură voce, dar această voce trebuie încă să fie auzită. Și ultimul comentariu a fost a spus președintele comisiei noastre că uh, trebuie să avem grijă de partea de mijloc și anume să asigurăm uh, procesul de prototipizare în Europa, chiar dacă după aceea producția pe scară largă se face în altă parte. Și aici trebuie să admit că am fost foarte plăcut uh, surprinși de activitatea Digi Enterprise și Digi Regio în uh, a propune opțiuni de combinare a finanțării, de exemplu, un uh, program de cercetare de la Digi Regio și înțeleg că în următoarea comunicare uh, vor intra mai multe detalii. Așadar, cred că asta răspunde la unele dintre întrebările noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Yes, I think we should, we should give you a... Well, uh, Professor Crean, thank you very much indeed for taking the time. Domnule profesor Crin, vă mulțumim pentru că v-ați făcut timp să veniți în comisia noastră. Uh, vom uh, citi raportul dumneavoastră, uh, unii dintre noi l-au văzut și ne vom focaliza asupra chestiunilor care sunt importante pentru comisia noastră. Și din discuțiile pe care le-am avut, sper că ați căpătat senzația că ne interesează procesul de inovare și mai ales pe partea de uh, Uh, achiziții publice vom fi implicați, dar și pe alte aspecte, pentru că ne dăm seama cât sunt de importante. Deci sper că vom, veți păstra legătura cu noi și e bine pentru noi să vedem că acest uh, raport a fost diseminat, a fost uh, ajuns la foarte multe persoane, pentru că e important pentru viitorul nostru. O să ne aducem aminte de această vale a morții în discuțiile noastre viitoare. Eu tocmai scriu un articol despre industria fotonică. Sunt foarte entuziast pentru că uh, Um, una dintre universitatea mea uh, uh, are un rol foarte important în acest domeniu și e uh, foarte bine ca universitățile și institutele de cercetare din Europa să um, să fie active în acest domeniu și, de asemenea, e important să discutăm cu ele, să vedem care sunt preocupările, îngrijorările. Ne, vă mulțumim în orice caz că ați venit și ați lămurit unele aspecte. Doamnelor și domnilor, încheiem, astăzi ședin... încheiem astfel ședința asta din această dimineață. Mulțumim, președintele mulțumește și interpreților. Ne reunim la ora 3 pentru o audiere publică pe marginea achizițiilor publice. Uh, vizita, deci, vizita dumneavoastră este așadar foarte actuală. Vă mulțumim încă o dată.